că vom avea o problemă similară probabil anul viitor. Votul va avea loc uh, mâine la această dezbatere și următorul punct de pe ordinea noastră de zi este dezbaterea comună pe tema pachetului uh, aeroporturile lor. Această dezbatere comună acoperă trei rapoarte. raportul domnului Artur Zasada, serviciile de handling la sol în aeroporturile din Uniune. Cel de-al doilea raport este alocarea sloturilor orare pe aeroporturile Uniunii uh, Europene al domnului Giomaria Ugias și al treilea raport uh, al domnului Leichtfried cu titlul Introducerea restricțiilor de operare referitoare la zgomot pe aeroporturile din Uniune. Aș da mai întâi cuvântul raportorilor, domnului Zasada. Mai întâi aveți cuvântul 4 minute. Szanowny panie przewodniczący. Domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi, Pentru început vreau să le mulțumesc uh, colegilor mei, raportorii din umbră, pentru uh, reuniunile lungi la care am uh, participat împreună și la care am lucrat la mai multe variante de compromis. Suntem aproape de votul privind regulamentul privind serviciile de handling la sol. Scopul uh, principal al acestui obiectiv, uh, al acestui uh, raport, nu este liberalizarea serviciilor de manevrare la sol, ci pregătirea sectorului european de manevrare la sol pentru nivelul adecvat de competitivitate într-o dimensiune globală. Cu toții ne amintim cum ne-am întors acasă de Crăciun în urmă cu doi ani. Mulți dintre noi am rămas blocați în aeroporturi. De ce? Pentru că uh, Brusc, aeroporturile au rămas fără lichide de, fri, de uh, dezghețare a aeronavelor. Aeroporturile nu erau pregătite pentru a face față uh, condițiilor uh, meteo. De aceea, pentru prima dată în legislația europeană, dorim să introducem standarde minime uh, în serviciile de manevrare la sol. Inclusiv uh, cantitatea minimă de lichid pentru dejivrare uh, pentru aeronave, pentru ca situațiile uh, ca acum 2 ani să nu se mai petreacă pe viitor. Uh, trebuie să evităm situațiile de întârziere în aeroporturi sau de pierderea bagajelor. Întotdeauna Există astfel de situații, dar prin standardele noi pe care le introducem încercăm să reducem la minim numărul acestor situații. Prin acest nou regulament uh, introducem și uh, o omologare europeană a companiilor care se ocupă de manevrare la sol. Vom introduce de asemenea proceduri de licitare pentru toate aeroporturile uh, pentru procesul de selectare a companiilor care vor activa în uh, domeniul serviciilor de manevrare pe aeroportul respectiv. Ne-am ocupat de um, problema deschiderii piețelor și a liberalizării. Eu nu aș numi neapărat uh, acest proces o liberalizare, ci mai degrabă, mai degrabă aș numi o continuare a procesului prudent de deschidere a piețelor. În aeroporturile mari propunem uh, doar introducerea unei singure companii suplimentare de uh, handling la sol. În majoritatea cazurilor, 90% din aeroporturi, nu există 3-4 uh, companii care fac acest lucru, ci chiar și 8. În discuții mi s-au adus următoarele argumente că uh, serviciile vor scădea în calitate și că uh, va scădea și nivelul de siguranță. Nu este adevărat. Vor exista standarde minime de calitate care vor trebui să fie atinse de uh, companiile de handling la sol. Dacă aceste standarde nu sunt întrunite, autoritățile aeroporturare vor putea impune sancțiuni financiare companiilor respective. Un alt argument este deteriorarea condițiilor de lucru. Nici acesta nu este valid, pentru că între criteriile pe care am inclus, uh, există și uh, transferarea lucrătorilor care uh, au lucrat la companiile care au pierdut licitațiile. Un alt argument a fost că o liberalizare a acestui sector ar avea consecințe negative asupra aeroporturilor. Prima liberalizare s-a făcut în 96. Atunci există un, a există 11 categorii de servicii de handling la sol. Pentru uh, multe din acestea, uh, piața a fost liberalizată în urmă cu peste 15 ani. Însă, pentru patru sectoare, rampa, uh, bagajele, poșta și serviciile pentru pasageri, pentru aceste patru domenii, nu pot exista mai puțin de doi operatori într-un aeroport. Domnilor și domnilor, uh, aș dori uh, să vă rog să priviți uh, acest document cu obiectivitate și nu doar prin perspectiva mai puținor, celor, puținor aeroporturi care doresc să-și păstreze monopolul um, în ceea ce privește companiile de manevrare la sol. Trebuie să ne gândim la interesul pasagerilor care um, folosesc aeroportul în fiecare an. Mulțumesc, domnul Ugias, patru minute. Grație, președinte, comisar. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar Calas, dragi colegi. Estimările tehnice ne arată că până în 2040 traficul aerian se va dubla iar Uniunea Europeană nu va putea face față acestei cereri crescute din cauza limitelor pe care le are capacitatea aeroportoară. De asemenea, să nu uităm că ne aflăm într-un context de competitivitate crescută la nivel internațional. A crescut traficul aerian și va crește în continuare în zone cum ar fi Asia, Pacific și Orientul Mijlociu. Așadar, Uniunea Europeană riscă să piardă o mare parte din piața aeronautică din cauza acestei lipse de capacitate aeroportuară. Instituțiile europene, mai ales Comisia, trebuie să reacționeze oferind soluții concrete. Trebuie gestionată mai bine capacitatea actuală și eventual crescută pentru a face față cerințelor crescute. Știm foarte bine că avem niște resurse limitate, știm cât de uh, prețios este teritoriul, terenul, practic, pentru a mări aeroporturile. De aceea, um, alocarea sloturilor orare poate fi o soluție. Sloturile orare sunt ca bătăile inimii unui aeroport, sunt semnalul vieții acesteia. În urmă cu ceva timp, Comisia de Transporturi a adoptat un text în care sunt uh, reluate anumite propuneri ale comisarului Calas, cum ar fi raportul 80-20. Noutatea este posibilitatea de a recurge la piața secundară de sloturi orare. E vorba deci de un schimb de sloturi orare deci se dau sloturi pentru uh, bani. Astfel, companiile aeroportuare își pot ajuta sloturile în funcție de nevoile programului. Iar acest schimb trebuie să se facă sub supravegherea autorităților de supraveghere aeroportuară pentru ca uh, vânzarea și cumpărarea de sloturi să se facă în mod cât mai transparent cu putință. De aceea noi cei de la transporturi credem că trebuie publicate datele privind uh, sumele obținute uh, din acest comerț, uh, iar aceste cifre trebuie publicate anual. Se prevede de asemenea ca o parte din veniturile obținute pe această piață secundară să fie folosite pentru dezvoltarea infrastructurilor și pentru consolidarea serviciilor oferite. Și de asemenea, pentru a consolida o concurență loială, este prevăzută uh, garantarea independenței coordonatorilor aeroportuari. Acești coordonatori sunt niște entități esențiale care se ocupă de gestionarea acestor alocări în funcție de niște criterii uh, nepărtinitoare și transparente. Textul asigură de asemenea transparența acestora. Ei sunt finanțați independent de sectorul uh, aeroportuar. De asemenea, au și o independență operativă. Acești, acești controlori, de asemenea, trebuie să publice rapoarte anuale în care se arată situația sloturilor orare. Un alt element, sancțiunile. Acestea rămân la latitudinea statelor membre și aici ar trebui să fie impusă o disciplină clară. Bineînțeles, eu cred că Parlamentul poate îmbunătăți textul, s-au înaintat mai multe amendamente, de exemplu se cere reintroducerea consecutivității, în al doilea rând să se definească sloturile orare pentru a ști clar toți cei interesați sunt cei care participă în acest uh, sector, însă și cetățenii sunt practic o parte particip participantă aici. Vreau să le mulțumesc acum tuturor colegilor pentru ajutor, raportorilor din umbră, întregii comisii care a participat la elaborarea acestui text. Vă mulțumesc, domnul Lightfried, are cuvânt. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Punctul de pornire pentru acest raport a fost următorul. Există o suspiciune justificată că în Uniunea Europeană măsurile de protecție a poluării son- pentru poluarea sonoră sunt destul de neunitare și nu sunt coordonate. Și de aceea Comisia Europeană a făcut o propunere legislativă care să modifice această situație și anume în așa fel încât să existe totuși o armonie în toată Uniunea Europeană și cei care au nevoie de aceste măsuri să poată, în fine, să primească un răspuns. Există persoane care suferă pentru că fie locuiesc în perimetrul aeroportuar, fie lucrează în această branșă. Și cred că ideea acestei legislații este una extrem de rațională. Avem, de asemenea, situația în care problemele cu poluarea fonică mai ales uh, în zonele foarte aglomerate din Europa Centrală, este din ce în ce mai gravă. Și de aceea a fost necesar ca și Comisia Europeană să reacționeze la această nouă situație. Un lucru însă nu poate să-l facă această legislație și nici nu trebuie să-l facă. Nu trebuie să stabilească praguri uh, pentru uh, poluarea sonoră, despre ceea ce se poate accepta sau nu în Europa ca poluare sonoră, ci trebuie doar să reacționeze pentru a pune în practică măsurile de protecție și pentru a încerca să aibă o abordare mai armonizată, mai unitară. Aceasta înseamnă că, în primul rând, trebuie să fie folosite mai bine mijloacele financiare și, dacă nu se poate, trebuie să se folosească mijloace mai aspre, mai ales interdicția zborurilor de noapte sau limitarea acestora. Problemele pe care le avem în această legislație și problemele cu care ne-am confruntat au fost mai ales de trei tipuri. Prima problemă a fost cum reușim ce facem cu acele avioane care nu sunt decât la limita, uh, au ajuns la limita uh, posibilului în ceea ce privește respectarea normelor, cum facem să le scoatem din circulație aceste avioane foarte zgomotoase care trebuie de fapt eliminate de pe piața aeriană și trebuie să introducem avioane uh, mai noi, mai performante. Apoi ce face Comisia Europeană? Cum poate să acționeze fără să implice Parlamentul European? Noi nu am fost de părere că trebuie să se întâmple acest lucru și pot să vă spun ce am hotărât la comisia noastră de resort și probabil ceea ce am hotărât și la plenară. În momentul în care există probleme sau chestiuni politice care vor juca un rol important uh, atunci când uh, e vorba de uh, poluarea sonoră, Deputații, deci cetățenii trebuie să redecidă și nu comisia care reglementează doar face propuneri legislative. Dacă e vorba de chestiuni pur legislative, atunci bineînțeles că comisia poate să acționeze prin intermediul actelor delegate. Și a treia problemă cea mai gravă a fost uh, următoarea, și anume că și comisia a propus în uh, propunerea sa inițială că comisia să, ca Comisia să poată elimina anumite praguri la nivel național pentru poluarea uh, fonică. Și eu cred că fiecare stat poate singur să decide dacă o măsură de protecție este necesară sau nu și dacă uh, și cum trebuie ea să fie aplicată. Și cred de aceea că posibilitatea pe care a avut-o Comisia până acum uh, până la procedura de infringement, de exemplu, împotriva unor state membre care, de exemplu, nu respectă dreptul comunitar, a fost extrem de bună și Comisia a făcut uz de această posibilitate. Noi am încercat însă să ne asigurăm ca pe viitor Comisia să poată să fie și mai bine informată, să poată să colaboreze mai bine cu autoritățile care au ceva de spus în acest domeniu pentru a încerca să ajungă la o îmbunătățire a situației în general. Stimate doamne, stimați domni, domnule președinte, permiteți-mi, vă rog, și o remarcă personală și am ajuns deja la sfârșitul intervenției. În momentul în care am preluat acest raport, m-am gândit în primul rând că nu o să se poată rezolva problema. Am însă onoarea și am avut și șansa de a colabora cu colegi uh, care au fost extrem de implicați, extrem de serioși și de conștiincioși și am lucrat extrem de bine împreună. Vreau să le mulțumesc în mod special. Aș vrea de asemenea să mulțumesc în mod special pentru uh, faptul că s-a putut întocmi acest dosar uh, colaboratorilor mei de la mine din birou, pentru că fără activitatea lor excelentă nu aș fi putut să ajung la un rezultat atât de bun. Vă mulțumesc foarte mult, stimate doamne și stimați domni. Mulțumesc foarte mult, domnule Leistrich. Acum următorul uh, vorbitor este domnul comisar Calas, pe care l-aș ruga să ne transmită opinia comisiei. Honorable members, ladies and gentlemen, I would like to Domnule președinte, uh, onorați deputați, domnilor și domnilor, vreau să vă amintesc de ce a propus Comisia uh, pachetul aeroporturi în decembrie anul trecut. Așa cum uh, au uh, menționat domnii raportori, este foarte dificil să uh, extindem aeroporturile europene, să construim aeroporturi noi și piste noi în ziua de azi. În același timp, spațiul european aerian este saturat și din motive de aglomerație există foarte multe întârzieri. Tocmai de aceea Comisia a propus câteva modificări moderate în regulamentele existente, ceea ce privește serviciile aeroportoare, pentru a asigura o uh, mai bună, mai eficientă utilizare a capacităților uh, existente. Încep cu manevrarea la uh, sol. Uh, doresc să-i mulțumesc domnului Zasada, domnului raportor, pentru eforturile depuse în ultimele luni. Fără îndoială, nu a fost uh, ușor. Sunt convins că a venit cu o propunere echilibrată care întrunește nevoia de uh, eficiență sporită și de o calitate mai mare la, în aeroporturile uh, europene cu o protecție suplimentară a drepturilor sociale. Comisia nu uh, propune o liberalizare extremă. Uh, nu înseamnă liberalizare să trecem acum de la um, um, trecerea la două companii de manevrare la sol din Frankfurt la trei uh, astfel de companii. Um, Schimbările vin uh, împreună cu mai multe condiții introduse pentru a consolida drepturile lucrătorilor și pentru a asigura calitatea serviciilor. Mai mulți uh, au spus că uh, punem în pericol securitatea dacă trecem de la 2 la 3 furnizori de servicii. Nu este chiar adevărat. Deja în majoritatea statelor membre există situații în care există 3 furnizori de astfel de servicii și existența 3 companii nu a prejudiciat securitatea. Propunerea Comisiei reprezintă un pas mic către uh, o deschidere a pieței uh, cu uh, promovarea um, protecției sociale și cu întrunirea standardelor de calitate. Um, Vă amintesc, în 2007, Parlamentul European, prin rezoluția Jensen, a făcut apel la Comisie pentru a revizui situația existentă în domeniul handlingului la sol s-a cerut atunci. Uh, regulamentul Jensen cerea uh, o creștere a numărului de uh, furnizori și respectarea criteriilor de calitate. Comisia a răspuns cu o propunere echilibrată care, desigur, poate fi îmbunătățită și ea, dar cred cu fermitate, cu tărie, că nu trebuie să pierdem această oportunitate. Trec acum la problema sloturilor orare și vreau să-i mulțumesc pentru efortul domnului Ugias. Comisia susține multe din amendamentele uh, Uh, prezentate de Comisia TRAN. Vreau să subliniez uh, câteva chestiuni de importanță deosebită. În primul rând, uh, comercializarea secundară. Mecanismele pieței pot, pot ajuta să asigură că resursele puține sunt folosite în mod cât mai eficient. Desigur, trebuie să ne asigurăm că conexiunile aeriene regionale sunt uh, protejate. Înțeleg uh, amendamentele propuse în ceea ce privește uh, posibilitatea tradingului comercializării secundare asupra acestor legături aeriene. Însă aceasta trebuie să fie însoțită de, o, um, de criterii mai dure pentru securizarea sloturilor. Nu trebuie ca acest lucru să împiedice buna funcționare a pieței. În ceea ce privește poluarea fonică, doresc să mulțumesc Comisiei Tran și raportorului, domnului Jörg Leichtfried, pentru toate eforturile depuse pentru pregătirea acestei propuneri. Raportorul a declanșat o dezbatere politică foarte interesantă. Poluarea fonică din, uh, generată de avioane creează presiune politică, însă măsurile de uh, atenuare a sunetului afectează a zgomotului atenuează, uh, afectează mult discuțiile politice. Măsurile de reducere a, sune, a zgomotului afectează industria. Trebuie să menținem echilibrul între nivelul local și cel global, să protejăm interesele ambelor părți. Dreptul, de, uh, dreptul propus uh, al Comisiei de a uh, monitoriza și de a supraveghea situația um, este și el important. În ceea ce privește poluarea fonică, Comisia nu poate accepta um, introducerea întârziată a definiției aeronavelor care poluează fonic. Uh, Vă amintesc că aceste aeronave sunt uh, cele mai, uh, cele care poluează, cele mai zgomotoase din întreaga flotă. Și întârzierea introducerii acestei definiții va lipsi uh, autoritățile naționale din Europa de măsurile eficiente pe care ar putea să le adopte. Vă mulțumesc tuturor și aștept cu interes dezbaterea. Vă mulțumesc, domnule comisar. Vom avea acum vorbitori din partea comisiilor. Mai întâi de la Comisia de Ocupare, domnul Thomas Mann. Mulțumesc, domnule președinte. 3.000 de lucrători din diferitele servicii ale aeroporturilor euro, din, uh, europene au demonstrat în, acest, la acest, uh, în această zi în fața Parlamentului ca acum uh, câtva timp și la Bruxelles împotriva deci liberalizării suplimentare. Uh, iar, uh, în general, această cerință nu a fost uh, considerată de comisie, nu s-a retras propunerea și nici nu s-a ținut cont de avizul comisiei noastre. În raportul meu se spune că trebuie asigurate locurile din această branșă aeroportoară și, din păcate, dumneavoastră doriți să liberalizați și mai mult uh, piața. Nu mai există contracte pe derată indeterminată, există dumping salarial și contracte determinate pasagerii au nevoie de un serviciu competent de handling la sol, care să înțeleagă ce fac, care sunt calificați și nu care au fost uh, angajați într-o procedură hey-rup. Există aspecte sociale care însă nu au fost considera considerate deloc de către Comisie. Am înțeles doar că trebuie să avem o protecție minimă socială, dar din păcate competențele sunt foarte clare pentru statele membre. În articolul 12 se vorbește de lucrători uh, uh, care trebuie să aibă o garanție a locului de muncă, de bariere în calea concurenței în cazul dumpingului social și, de asemenea, în ceea ce privește formarea și profesion- profesională și trainingul, se vorbește de o cazemată împotriva liberalizării turbo. Avem nevoie mâine, deci, de o majoritate pentru a respinge propunerea Comisiei Europene. Planul B este apoi uh, raportul din Comisia EMPL Europa are nevoie de o imagine socială. 10.000 de lucrători pe aeroporturile Uniunii Europene au un drept la o plată corespunzătoare și au dreptul și la o siguranță socială. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Acum, în numele Comisiei Envi, vreau să dau cuvântul doamnei Aia Sender. De Mulțumesc. În primul rând îmi cer scuze pentru absența colegei mele și numele ei vreau să vă spun că regretăm faptul că în acest aviz al domnului Lightfried, care, la care de altfel am lucrat cu toți în profundime, deci regretăm faptul că nu se ține cont de prezența reprezentanților tehnici în forul pentru cooperare tehnică. Eu cred că ar fi fost o participare binevenită, mai ales atunci când e reală, care ar fi putut ajuta la crearea unei viziuni complete. De asemenea, vorba de includerea de măsuri de planificare pentru reducerea nivelului de zgomot. În același timp, cerem să fie consultați cei afectați, nu doar la nivel uh, local, pot exista și federații europene care pot veni cu o experiență utilă pentru a găsi uh, soluții la niște probleme care afectează, să zicem, o anumită localitate, însă care pot fi văzute dintr-o perspectivă mai largă. Și, în ultimul rând, oferirea de informații relevante și transparente în legătură cu traiectoria avioanelor, cu orarul acestora, și în ultimul rând, în ceea ce privește manipularea la sol, vorbim despre nevoia de a menține pachetul social, deci trebuie să-l apărăm de poziții uh, maximaliste sau de respingere. Köszönöm szépen. A belső piac... Acum, în numele Comisiei IMCO, Ildiko Galpelt, domnule. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, dragi colegi, domnul Zasada, cu raportorul uh, meu, a prezentat o problemă dublă. În primul rând, faptul că handlingul la sol nu este suficient de eficient și că nu uh, face față cererilor uh, în creștere. Ca raportor din partea Comisiei IMCO, am propus măsuri care să îmbunătățească calitatea serviciilor pe de o parte și pe de altă parte să um, crească eficiența aeroporturilor. Propunerea finală a TRAN reprezintă o îmbunătățire legislativă, însă rămân uh, chestiuni uh, care pot fi discutate în continuare. Ca și colegii de la IMCO, consider că uh, nu este necesar acum deschiderea completă a pieței, pentru că acest lucru ar uh, crește foarte mult presiunea asupra companiilor furnizoare de servicii aeroportoare. De aceea, domnule comisar, am propus uh, ca pentru aeroporturile a, căror cifră de afaceri uh, s-a uh, ridicat la 5 milioane de oameni sau 100 de tone de marfă să fie supuse unei evaluări din partea Comisiei dacă este justificat să se crească numărul de furnizori la 3 și apoi să se trimită o recomandare a autorităților naționale care, la rândul lor, să ia o decizie uh, dacă este sau nu necesar să se crească numărul de furnizori de servicii la un anumit rapor, aeroport. Din păcate, această propunere nu a fost inclusă în text. Și cred că acest lucru va duce la scăderea salariilor și la o pierdere a siguranței locurilor de muncă. De asemenea, va submina uh, nivelul de instruire și va crește numărul de poziții uh, cu jumătate de normă. Susțin oricum avizul și mâine voi uh, păstra aceeași linie la vot. Mulțumesc. Trecem acum la um, vorbitorii care vor interveni în numele grupurilor politice. Domnul Fidanța, PPE. Stimate domnule comisar, dragi colegi, aș dori să mulțumesc întâi colegului Urgias pentru colaborarea pe care am avut în ultima vreme pe tema sloturilor pe aeroportul european. Propunerea originală a Comisiei avea anumite chestiuni surprinzătoare pe care a trebuit Comisia Trans să, o, să le modifice spre o, să fie mai eficiente. De exemplu, transparența la alocarea sloturilor la nivel european. PPE-ul uh, de la început a susținut câteva puncte uh, foarte importante, de exemplu menținerea regulei 820 pentru utilizarea sloturilor și pentru a ne crea dezechilibre la nivelul internațional și pentru a nu crea o, uh, probleme suplimentare pe o piață deja dificilă. S-au făcut de asemenea foarte multe schimbări la, la sloturile care sunt valabile 5 săptămâni și de asemenea s-au adresat, s-au încercat uh, măsuri um, din partea uh, pentru a, um, pentru a putea uh, corecta anumite activități uh, greșite a unor participanți. Totul pentru a încerca să evităm abuzuri și alte activități speculative. În primul rând, avem acum un instrument foarte important pentru ca să facem mai mult și pentru infrastructura de pe aeroporturi. Acestea sunt esențiale pentru a avea o capacitate mai bună. Și, în final, o ultimă remarcă pe tema uh, handlingului solului la sol și serviciilor aferente. Eu uh, susțin activitatea raportorului uh, Zasada și consider că este important să mai negociem o dată acest text pentru a nu pune în pericol activitatea pe care am depus-o până acum pe acest pachet. Au existat deja foarte multe progrese în ceea ce privește clauza socială, aceasta datorită Comisiei EMPL, dar și în legătură cu calitatea standardelor, așa cum a cerut-o raportorul. Cred că ar trebui să nu lăsăm să treacă această ocazie pentru că este extrem de importantă. Mulțumesc! Mulțumesc! Iar acum, în numele socialiștilor și democraților, domnul El Cadraui. Comisaris, colegi, Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule comisar, domnilor și domnilor. În primul rând, aș vrea să-l felicit pe raportor și pe raportor din umbră pentru munca foarte grea pe care au făcut-o. Avem un pachet aeroportuar cu trei propuneri uh, foarte diferite, iar grupul meu are și el o atitudine foarte diferită de la un raport la altul. Eu cred că trebuie să ajungem la un echilibru între o armonizare minimă și în ceea ce privește zgomotul creat de avioane, să pe de altă parte trebuie aplicat principiul subsidiarității și trebuie să ținem cont de condițiile uneori delicate de la nivel uh, local. În ceea ce privește alocarea și repartizarea sloturilor orale, se stabilește acum un nou regulament. E clar că aici poate exista o mai bună organizare, pot fi uh, obținute venituri pentru a investi în infrastructură. Însă noi, ca grup, am vrea să mergem mai departe cu regula 80-20 pentru a avea serii de sloturi mai flexibile, pentru o mai bună, pentru o optimizare clară a activității. În ceea ce privește manipularea la sol, ca socialdemocrați nu putem să fim de acord nici cu propunerea comisiei, nici cu cea a raportorului. În ambele propuneri se insistă mult prea mult pe creșterea numărului de operatori. Deși există aeroporturi unde există puțini operatori care funcționează foarte bine. Pot exista și aeroporturi unde sunt mai mulți furnizori și serviciile sunt mai proaste. Ceea ce ne interesează pe noi este să se mențină calitatea sau să se sporească și să se respecte și regulile sociale. De asemenea, trebuie să existe reguli corecte de transfer, a, transfer a lucrătorilor. Aș vrea să spun foarte clar pentru votul de mâine că suntem dispuși să negociem pentru a avea o deschidere în funcție de condițiile noastre. Propunerile actuale nu sunt suficient de bune, deci trebuie să îmbunătățim textul actual și dacă nu e suficient vom vota împotrivă. Vă mulțumesc. Acum, în numele grupului al de domnul Clint. Micro, please. Micro is on. Is on. Acum... on. Stau on. I-a prins microfonul. Stimate domnule comisar, dragi colegi, încă de astăzi statele membre au posibilitatea de a decide singure în ce măsură doresc să-și liberalizeze serviciile de handling la sol pe aeroporturi. Foarte multe state membre au folosit această variantă, unele mai puțin și de aceea există și diferențe în ceea ce privește densitatea acestor servicii la aeroporturi, pe aeroporturi. Și Comisia încearcă acum să armonizeze situația, încercând să creeze mai multă concurență, deci să aibă mai multă calitate, pentru ca să existe calitate mai bună și pentru pasageri. Până aici totul în regulă. Raportorul dorește chiar o liberalizare radicală. Eu, ca liberal, sunt în principiu pentru liberalizare, dar numai dacă rezultatul scontat este apoi și obținut. Și am probleme cu acest lucru la acest capitol capitol. Știu din experiență că nu numărul serviciilor uh, la sol uh, uh, determină calitatea serviciilor, ci felul în care sunt angajați cei care lucrează, personalul, care este, sunt condițiile lor de lucru și cât de fericiți sunt în activitatea lor. Aici mi se pare adevărata problemă și de aceea nu cred că printr-o creștere oarbă a participanților la serviciile la sol să obținem neapărat mai multă calitate. Eu pot să accept uh, o creștere oarecum a liberalizării, așa cum o propune Comisia, însă cu condiția ca statele membre să fie ultima instanță care să decidă în bună cunoștință a a, a situației la sol, a situației locale. Știu că, de exemplu, aeroportul meu, Frankfurt, uh, a deschis o nouă pistă și astfel acum uh, spațiul pentru servicii la sol este mult mai mic din cauza că s-a mâncat foarte mult din spațiul aeroportului cu această pistă. Așadar, sunt pentru o liberalizare cu uh, măsură, dar cu controlul statelor membre. Mulțumesc. Mulțumesc, uh, spune președintele. Avem un cartonaș albastru. Doriți să acceptați cartonașul albastru? Domnul Van Dalen dorește să vă pună o întrebare. Domnule Van Dalen. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să vă spun foarte sincer că nu îl înțeleg neapărat pe domnul Clintz. A spus că trebuie să liberalizăm în continuare serviciile, dar după aceea se închid ușile pentru a da o șansă unei dezvoltări ulterioare. El a spus că trebuie să atingem obiectivele. Dar cum vreți să atingeți obiectivele dacă nu țineți cont, de exemplu, de propunerea uh, raportorului de propunerea Comisiei Emplu, în care se cere exact ceea ce cere și domnul Clint, și anume să existe o liberalizare fără ca să se creeze războaie la fața locului. Eu nu înțeleg de fapt că sunteți cu totul împotrivă. Puteți să-mi explicați încă o dată ce ați spus? Nu, n-am vorbit în niciun caz de război, spune uh, domnul Clintz. Ceea ce spun este că scopul liberalizării trebuie să fie atins cu măsură. Trebuie să abordăm problema în așa fel încât să se țină cont de specificitățile fiecărui aeroport și nu orice aeroport seamănă cu celălalt. Uh, când mă gândesc la Frankfurt, constat, de exemplu, că avem acum mai multe zboruri, pentru că avem o pistă suplimentară, dar terminalul 3, care era, de fapt, gândit pentru a face această extindere, nici măcar nu a început să fie construit. Și din acest motiv nu pot spune că vreau să liberalizez oricum în plus serviciile, așa cum o propune uh, raportorul uh, dublând numărul uh, serviciilor de handling la sol pentru că n-ar funcționa, n-ar avea loc. Și de aceea trebuie să avem uh, o măsură în ceea ce facem și trebuie să ne gândim că cel mai important este ca personalul să fie calificat și să aibă o, um, um, condiții de lucru foarte bune pentru ca să garantăm o calitate. Mulțumesc! să urat illeti tia szó. Domnul Zasada are cuvântul acum. Am o întrebare pentru domnul Clint. Ce înțelegeți prin liberalizare radicare, radicală și de ce liberalizare? Sau de ce o liberalizare sălbatică? Înțeleg că vă referiți la aeroportul din Frankfurt. E adevărat, avem acolo doar doi operatori unul dintre ei uh, se ocupă de 85% din uh, volumul serviciilor, celălalt de 15%. În amendamentul meu eu am propus să avem 3 operatori, deci creștere de la 2 la 3. Nu e vorba de o creștere cu 100%, uh, ci o creștere de 50% doar. În ceea ce privește problemele sociale, cred că cu toții am văzut uh, cele câteva mii de sindicaliști care au protestat în fața Parlamentului. Eu i-am întâlnit după ce au terminat manifestația și știți ce mi-au spus? Mi-au spus că doreau ca acest document să se întoarcă la Comisia pentru Transporturi. Aveți o jumătate de minut pentru uh, a răspunde. Cred că nu e nevoie să comentez uh, ce a spus domnul Zazala, pentru că nu a pus o întrebare, a comentat de fapt ceva, dar eu cred că am face bine să le lăsăm pe statele membre să își folosească legislația muncii pentru a reacționa la această situație. Nu pot decât repeta ceea ce am spus și înainte, și anume că atâta timp cât uh, situația la fața locului este în așa fel încât există două firme și nu se, pot, nu se poate liberaliza suplimentar la alte firme care să se ocupe de serviciile la sol, trebuie să lăsăm statele membre să decidă când a venit momentul să liberalizeze în plus. Aceasta este părerea mea și am spus-o și înainte. Van Domnul Van Dalen are cuvântul acum voorzitter wat er nu gebeurt is eigenlijk de omgekeerde. domnule uh, președinte uh, lumea s-a întors cu susul în jos. Uh, avem o problemă la Frankfurt și de aceea liberalii și domnul Clintz încearcă să împiedice orice progres în Europa în sensul deschiderii pieței. Asta faceți din cauza unei probleme mici, dați peste cap întreaga Europa. Ar fi trebuit să faceți lucrurile altfel, să depuneți uh, un amendament, să cereți un salariu minim. Dacă nu s-ar fi introdus salariu minim în uh, Germania, nu ne-am fi confruntat cu aceste probleme. Ar fi putut uh, susține acest raport dacă aveam susținerea liberalilor, iar acum liberalii au luat-o pe calea lor proprie. Puteți răspunde. Nu prea vă înțeleg eu pe dumneavoastră, spune domnul Clinț. Eu nu am spus că la aeroportul din Frankfurt trebuie să se găsească panaceul pentru toate aeroporturile. Spuneam doar că statele membre trebuie să poată aprecia situația, specificitățile aeroporturilor lor și să decide ce vor să facă. Dacă unii spun că pot să mai uh, dubleze chiar cifra operatorilor la sol, nu e nicio problemă. Nu sunt împotriva ca ei să o facă la ei acasă. Galer că következik, és ezzel lesz... Domnul Galer, Domnul Galar, ultimul însă, vă rog, domnule Galar, ultima contribuție. Domnule Van Dalen, știți eventual că în conformitate cu regulile actuale, poate fi liberalizat tot ceea ce mișcă. Îmi cer scuze, spune președintele, cartonașul albastru e pentru vorbitor, nu pentru cel care a ridicat cartonașul albastru. Îmi cer scuze, dar așa e regula. Vă mulțumesc oricum pentru activitate și pentru disponibilitatea vorbitorului de a, de a răspunde colegilor. Și acum vom continua. Doamna Lichtenberger, în numele verzilor, are cuvântul acum. Mulțumesc, dragi colegi! Într-o propunere atât de bună, este greu să faci ceva mai bun. Mulțumesc de aceea raportorilor pentru că au făcut tot posibilul. În ceea ce privește serviciile de handling la sol, propunerea a fost respinsă la comisie pentru că nu se poate aștepta prea multe lucruri pozitive de la ea. Dumping social pe aeroporturilor, pe aeroporturi, condiții de lucru proaste, formare mai proastă și toate acestea cu promisiunea de a avea costuri reduse, care de obicei nu, sunt, nu se transferă după aceea și pe pasageri un alt pas uh, obligatoriu de liberalizare este absolut inutil din punctul nostru de vedere și ceea ce ne-a deranjat pe mine, de exemplu, a fost că Comisia a făcut un lobby puternic după respingerea în Comisia Tran pentru a încerca să-și treacă totuși această propunere. După părerea mea, ar trebui să se respecte în fine o decizie care s-a luat. Și mi se pare de încredere ceea ce ne-a spus colegul înainte. În ceea ce privește poluarea fonică, OMS-ul ne-a arătat deja de mult cât de problematică este poluarea fonică fie seara, fie noaptea pentru oamenii din împrejurimi. Poluarea creează probleme de sănătate și, într-adevăr, duce la o reducere considerabilă a calității vieții pentru cei care trăiesc lângă aeroporturi. În loc să creăm condiții mai bune pentru cei care trăiesc în vecinătatea aeroporturilor prin uh, inovații tehnice și prin promovarea acestor inovări, Comisia ce face? Vrea să intervină în timpurile limitate de uh, activitate deja stabilite dacă există unul din competitori care este dezavantajat pe piață. Mi se pare absolut greșit această abordare. Nu se poate să stricăm mai rău de atât imaginea Comisiei Europene în ochii cetățenilor dacă facem așa ceva. Dacă acest alineat nu va cădea mâine la vot, noi verzii cu siguranță nu vom vota pentru acest pachet pentru că pentru cei care locuiesc în jurul aeroporturilor este deja destul de greu cu aceste limitări de orare pentru că au deja o situație destul de dificilă și după aceea vrea comisia să vină și să elimine aceste restricții. Îmi pare foarte rău, domnule comisar, din punctul meu de vedere. Așa ceva nu este rezonabil sau este rezonabil numai pentru interesele lobbyiștilor din zona aeroporturilor. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Van Dalen dorește din nou să vă pun o întrebare. Vreți să răspundeți la întrebare? Sunteți gata să răspundeți la întrebare? Da. Vă rog, domnule Van Dalen, jumătate de minut. Mulțumesc. Aș avea următoarea întrebare pentru doamna Lichtenberger. E ciudat, domnule, acum pare să închidă practic orice portiță. Ce ne va prezenta acum? Cea mai proastă propunere pe care o putem avea în Europa? Deci noi de ani de zile încercăm să soluționăm situația. Dacă vrem ca lucrurile să funcționeze, trebuie să facem ceva, trebuie să încercați să faceți lucrurile mai bine pentru că această propunere atât de puțin utilă sau suboptimă, cum spuneați dumneavoastră, să poată fi schimbată, însă cu atitudinea dumneavoastră nimic nu poate funcționa. <laughs> Mulțumesc foarte mult, dar n-am înțeles care era întrebarea. Însă dacă vreți să trimiți eventual și proiectul uh, zonei euro înapoi la comisie sau vreți să vorbim despre pachetul la aeroporturi? Dacă nu-mi puneți o întrebare, mi-e greu să vă răspund la ea. Nu pot să vă spun decât un lucru și anume că acea orientare față de succesul economic, deci liberalizarea ca singur principiu mi se pare greșită. Mi se pare că o propunere trebuie să fie echilibrată, nu numai din această perspectivă și mi s-a părut de aceea că este o propunere proastă. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Pelț. Mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că nu ar trebui să-i mai dați cartonaș albastre domnului Van Dalen. Această activitate ar, trebui ar fi trebuit uh, să o facă în comisia parlamentară și nu în plenară, deci nu cred că trebuie să-i permiteți să tot intervină. Doamna deputat uh, a criticat modul în care eu, pre, eu conduc lucrările. Se pare că din aplauze mulți sunt de acord. Da, vă mai dau dreptul să reacționați, însă vă rog totuși să vă opriți. Eu am fost raportor din umbră la acest subiect la manipularea la sol și am făcut totul în Comisia pentru transportul pentru a evita discuția pe care o avem astăzi aici. Deci vă rog să nu uh, ridicați obiecții când eu folosesc cartonașul albastru. Suntem într-o democrație și vreau să fac uz de dreptul meu democratic pentru a adresa întrebări în plen, așa cum am făcut-o și în Comisia Parlamentară. Nu puteți bloca acest drept. Mulțumesc. Da, da, bine, cred că aveți dreptate, însă președintele este cel care acceptă sau nu aceste cartonașe albastre. Acum îi dau cuvântul doamnei Foster din partea ECR. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc. În primul rând, mulțumiri tuturor raportorilor care au făcut o treabă minunată. În primul rând, handicul la sol. Noi, conservatorii britanici, de-a lungul timpului am sprijinit liberalizarea. În Marea Britanie, experiența de liberalizare a fost o reușită. Nu cred că te, nu trebuie să ne temem de concurență, însă în ciuda acestui lucru există anumite probleme, așa cum au arătat unii colegi. Însă nu din acest motiv uh, noi vom vota împotrivă. Există alte motive de îngrijorare. În primul rând, cu toții știm că e nevoie de standarde ridicate pentru orice companie comercială care acționează într-un aeroport, însă acum avem o listă de cerințe minime care are pagini întregi, se prescriu prea multe lucruri, se vor crește costurile. De asemenea, Comisia de ocupare vine de asemenea cu anumite cerințe pentru companiile de contractori. Noua companie uh, primește practic o serie de lucrători de la fosta companie, nu se știe exact ce trebuie să facă cu ei. Acum, sloturile orare. Acum 10 ani m-am mai ocupat de asta și trebuie să vă spun că de data asta n-a fost mai ușor. De mai multe ori am cerut comisiei dovezi că există abuzuri în ceea ce privește sistemul de alocare a sloturilor în legislația actuală, însă aștept acele dovezi. În primul rând, trebuie să înțelegem cu toții că avem o capacitate aeroportoară limitată, însă n-ai nevoie de un baros pentru a sparge o nucă. În Marea Britanie avem o piață secundară foarte, foarte bună, de exemplu la aeroportul Heathrow, care funcționează bine. Și în ceea ce privește acel procent de 1%, uh, pentru ale căror venituri să fie destinate guvernelor. Nu, eu cred că aici veniturile trebuie păstrate de companiile care fac asta, nu trebuie să meargă în altă parte. Poate că există situații când poate fi ajustat sistemul în funcție de uh, abordarea cea mai bună stabilită de coordonator. Am trei minute, domnule președinte, nu mă mai întrerupeți. Mulțumesc. Eu cred că regula 80-20 e foarte bună. Acea structură de use it or lose it a funcționat bine și nu văd de ce ar trebui să o schimbăm. Eu cred că e mai bine să nu ne atingem de seriile de sloturi și ajung acum la poluarea fonică. Întotdeauna asta a fost o chestiune de subsidiaritate și acum ne îngrijorează că se mută asta dintr-o directivă într-un regulament cu foarte mari, foarte multe prevederi. E important ca toate companiile europene și care intră pe teritoriul european să respecte abordarea noastră echilibrată. Pe mine mă cam, inter, mă cam îngrijorează acea marjă în ceea ce privește avioanele care respectă normele doar marginal. Aș vrea să închei spunându-vă că am petrecut 9 luni la acest pachet și majoritatea colegilor nu sunt de acord cu concluziile, din motive diferite. E clar că noi suntem uh, niște jucători la nivel internațional și nu ar trebui ca regulile noastre de concurență interne să ne uh, dezavantajeze. Deci de aceea poate că ar merita să sprijinim acest raport. Doamnă Foster, mă ascultați? Mă iertați că v-am întrerupt. A avut loc o neînțelegere pe listă. Eu, mie mi s-a spus că aveați doar un minut și jumătate. Eu v-am permis să vorbiți mai mult, deci am dat dovadă de generozitate. Însă, încă o dată, scuze pentru faptul că v-am întrerupt acum. Dăm cuvântul doamnei Sabine Vils, un minut și jumătate. Mulțumesc, dragi colegi. Comisia pentru Transporturi a reacționat la propunerea Comisiei și a respins-o deja de mai multe ori. Aș vrea să vă rog de aceea la votul de mâine din plen să respingeți de asemenea propunerea Comisiei. Vă rog, urmați votul Comisiei competente pe fond. Acceptarea acestei propunere ar duce la o suplimentare a dumpingului uh, social și de salarial pe aeroporturi și în același timp ar pune în pericol securitatea pasagerilor. Concurența nu trebuie să înceapă printr-un intermediul dumpingului salarial. Persoanele trebuie să poată să trăiască de pe urma salariilor fără să aibă nevoie de alocații suplimentare de la stat. Siguranța pasagerilor și a angajaților din serviciile de handling la sol nu se poate obține la un tarif zero. Iar acum aș vrea să trec de la angajați la locuitorii din uh, împrejurimea aeroporturilor, care sunt cei care suportă cel mai mult consecințele activității uh, aeroportoare prin poluarea fonică și prin toate celelalte probleme pe care trebuie să, cu care trebuie să se confrunte, care trebuie decise local, pentru că se întâmplă local. Articolul 10 cu privire la competențele de control un, uh, unice ale Comisiei trebuie să fie respins iar uh, limitarea activității aeroportoare trebuie să fie o prima măsură pentru a proteja regiunile din vecinătate și pe cei care suferă de pe urma zgomotului. Sănătatea trebuie să treacă înaintea profitului. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna Vils. Uh, vorbea în numele grupului GUE, doamna Foster a vorbit în numele conservatorilor și reformiștilor. Acum, domnul Speroni, în numele grupului IFD. Grazie, președinte. Per quanto riguarda le... Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește sloturile orare, acesta ar trebui să nu devină o modalitate de a dobândi privilegii și avantaje. Ele ar trebui să reprezinte un instrument de promovare a competiției și uh, ar trebui să lucreze în primul rând în interesul pasagerilor. A doua problemă este cea legată de poluarea fonică. Este adevărat că persoanele care locuiesc în apropierea aeroporturilor nu ar trebui să fie deranjate de zgomotul produs de aeronave, însă trebuie să permitem o anumită prioritate, prioritate cel puțin temporar, Trebuie să avem câteva prevederi legate de volumul de zgomot pe care să-l permitem și pentru ce perioadă să-l permitem. Mulțumesc, domnule Speroni. Doamna Foster vrea să vă pun o întrebare cu cartonașul albastru. Sunteți de acord? Ia, ia da. Vreau să întreb domnul, pe domnul Speroni dacă este de acord cu mine că uh, regulile de planificare foarte laxe ale autorităților locale uh, au uh, reprezentat o cauză importantă a volumului de zgomot care afectează persoanele care locuiesc în apropierea aeroporturilor și dacă este de acord că trebuie să fim duri um, și să uh, impunem reguli guvernelor locale, să le spunem că nu este uh, bine să construiască locuințe pe aeroportul în viitor. Sì, intanto bisogna vedere, si parla di autorità locali, bisogna vedere all'interno dei singoli Ați vorbit despre autoritățile locale, spune domnul Speroni. Trebuie să uh, analizăm de la caz la caz. În fiecare stat membru există uh, autorități com- competente diferite. Nu întotdeauna sunt uh, autoritățile locale cele care se ocupă. Uneori se ocupă și autoritățile centrale. Autoritățile centrale sunt cele care uh, acordă permise de construcție. Uh, și cei care uh, își construiesc case sunt cei care au decizia în privința locației uh, casei pe care și-o construiesc. Nu autoritățile locale uh, comandă cetățenilor unde să trăiască. Pues, duda, Speroni, sunteți un specialist, cu siguranță știți despre ce vorbiți. Acum, de la neafiliați, domnul Mölzer, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Știm cu toții că timpurile pentru aeroporturile din Europa sunt foarte dificile. Din ce în ce mai multe companii aeriene vin către noi din cauza uh, și ne spun că nu mai au, uh, că bilanțul este negativ din cauza costurilor la kerosen și se retrag de, la, de pe aeroporturile mari. Iar uh, majoritatea operatorilor sunt și ei în faliment din cauza unor interdicții și așa mai departe. Deci situația este foarte dificilă. O deschidere a pieței serviciilor de handling la sol nu va putea neapărat să ducă la o eficientizare a serviciilor. Experiența arată că un efort de liberalizare nu își are întotdeauna scopul scontat și uh, noi reglementări nu se aplică întotdeauna la toate tipurile de aeroporturi în același fel și să nu mai vorbim de dumpingul salarial care se poate crea cu această măsură. O folosire mai uh, optimal, optimă a sloturilor este într-adevăr de dorit. Oare regulamentele sau regulile europene pe tema folosirii eficiente a sloturilor va aduce această îmbunătățire, eu personal uh, am dubile mele. Mulțumesc! Ai, ai, ai, eh, una tarjeta... Avem un cartonaș albastru din partea domnului Lightfried, însă domnul Lightfried e și raportor. Deci nu cred că îi putem da cuvântul. Nu, nu. Sunteți raportor, prin urmare aveți dreptul de a interveni, însă nu cred că puteți face uz și de cartonajul albastru. Deci dumneavoastră oricum faceți parte din această dezbatere. Acum se încheie intervențiile în numele grupurilor parlamentare. Încep intervențiile nenumăraților deputați care s-au înscris individual. Întâi, două minute, domnul Mihail Galer. Gracias, Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Întregul pachet aeroportuar uh, este un mare eșec. Parlamentul European uh, a reușit să atragă atenția asupra unor probleme, unor dinți putreziți și câteodată a scos și toată, um, toată dantura. Deci cred că cetățenii sunt primii care trebuie să se bucure, pentru că Comisia încearcă să se amestece exagerat în aceste proceduri și noi am încercat să reducem rolul Comisiei. Într-adevăr, veți putea să fiți informați despre reducerile, limitările operaționale, dar uh, autoritățile uh, vor putea să țină cont de recomandările dumneavoastră, dar nu trebuie să țină cont. Iar uh, loc, locul în care se creează zgomotul trebuie să existe și o competență de acțiune. Iar dacă mâine se confirmă votul negativ din partea Comisiei TRAN, în fine veți trebui să retrageți această propunere, pentru că nu veți obține ceea ce doriți, mai multă calitate prin mai mulți uh, operatori sau mai multă eficiență, pentru că veți crea momente de um, activitate în gol, mai puțină productivitate pe personal. Nu ne-ați dovedit că o liberalizare a unui aeroport merge mai bine decât un aeroport cu doar doi operatori. O parte deja liberalizată a serviciilor de handling la sol ne arată, de fapt, în ce direcție merge problema salariilor. Și de aceea eu nu vreau să particip la așa ceva. Eu sunt de părere că avizul din partea Comisiei TRAN trebuie să fie urmat în acest pachet dacă apoi vom ajunge la o respingere și deci la o rezoluție legislativă care să fie de asemenea negativă, atunci cu acest dosar va trebui să reîncepem de la început și sunt gata apoi să primesc o nouă propunere din partea dumneavoastră, mult diferită, care însă să se concentreze pe o sporire a calității. Trebuie de aceea să facem îmbunătățiri pe aici, pe acolo, dar nu trebuie în niciun caz să uh, sacrificăm salariile. Mulțumesc foarte mult, uh, Michael Galler. Iar acum două minute și jumătate domnului Fleckenstein. of the rules you are quoting. Puneți-mi ce articol uh, din reguli citați pentru moțiunea de ordine. Domnule președinte, vroiam doar să constat un lucru. Dumneavoastră nu aveți uh, nicio vină că înainte un coleg a ridicat de 10 ori cartonașul albastru și s-a dat cuvântul. Nu e nici problema mea, dar există colegi care vor să ridice uh, Uh, pun o întrebare ca domnul Mölzer, care și după aceea de fapt pleacă din sală și nu se interesează de uh, acest subiect și de aceea nu vreau să aștept uh, să îmi vine rândul din nou la sfârșit, ci să particip uh, la discuție atâta timp cât domnul Mölzer mai era în sală, dar din păcate am scăpat ocazia pentru că a plecat. Eh, eh, eh, ponente, recunoscerea usted că nu es... Domnule raportor, nu e vorba de o chestiune legată de ordinea lucrărilor. Eu v-am ascultat cu tot respectul, însă trebuie să folosim regulamentul așa cum trebuie. Eu, de la prezidiu, în ceea ce privește cartonașele albastre și în ceea ce privește cash DI, deci eu încerc să fiu foarte strict pentru a nu dezechilibra timpul de care dispun grupurile. Deci eu nu vreau să am o repartizare necorespunzătoare a intervențiilor. Acum îi dăm cuvântul domnului Fleckenstein, două minute și jumătate. Stimate domnule președinte, dragi colegi, Vorbim despre operatorii de servicii de handling la sol deja de mult timp și, de fapt, liberalizarea actuală a avut uh, loc în 1996. Ea a avut însă consecințe fatale pentru condițiile de lucru și pentru salariile angajaților din acest domeniu. În uh, centrul regulamentului pe care îl discutăm astăzi se află o măsură care este oarecum uh, obligatorie uh, de acum încolo, pentru că de fapt se întâmplă deja de ceva timp să fie obligatoriu a treia, un al treilea operator. A încercat multă lume să modifice acest lucru. Comisia a încercat să-și readucă propunerea, dar nu este ceea ce dorim noi. Socialdemocrații sunt de părere că fără o asigurare clară a lucrătorilor nu se poate face nimic. E vorba aici de toate branșele, E vorba de contractele sociale care trebuie să se semneze, contractele colective și să existe pentru toate domeniile și trebuie să existe condiții egale pentru toată lumea. Iar momentan aceasta nu se îndeplinește și de aceea cu noi nu veți merge mai departe cu această liberalizare forțată. De fapt, nici nu este o invenție germană sau austriacă această hotărâre, ci este mai degrabă o urmare a deciziei uh, sindicatului uh, din transporturi concurența europeană în fața aeroporturilor internaționale nu va putea să fie îmbunătățită prin această măsură a dumneavoastră. Și permiteți-mi să mai spun un lucru, domnule comisar, pentru că cu siguranță veți Ați fost, știți că ați fost citat în European Voice din 6 decembrie de Sfântul Nicolae că sunteți uh, foarte dezamăgit că companiile nu au fost destul de active cu lobbying-ul, ați spus dumneavoastră. E foarte rar ca un vicepreședinte al Comisiei Europene, a cărui propunere a fost respinsă pentru că nu este bună, să regrete după aceea că întreprinderile nu au fost, fost destul de puternice în, lobby, în lobby-ul pe care l-au făcut la deputații europeni. Greșiți, domnule comisar, au fost cu toții la mine și au încercat, dar nu m-au convins. Lobbyiștii care m-au impresionat sunt Müller, Kovac, Gonzales, Smith, care au fost astăzi cu peste 3.000 de colegi aici în fața Parlamentului, pentru că le este frică de condițiile de lucru precare care îi așteaptă. Și ei chiar m-au convins, acești lobbyiști, așa zici, pentru că propunerea pe care ați făcut-o dumneavoastră cu siguranță nu va fi bună. Mulțumesc! Eh, ha pedido hacer una pregunta por, eh, el mecanismo de la, tarjeta azul el señor Zasada. Domnul Zasada de asemenea dorește să folosească cartonașul albu, alb, albastru, mă scuzați, însă e raportor, nu-i dau voie. Domnul Pircă ne schimbă, are dreptul să o facă. Deci, domnule Fecăștai, dacă doriți să răspundeți, aveți o întrebare din partea domnului Pirker. Domnule Pirker, aveți 30 de secunde pentru această întrebare. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Fleckenstein, din punct de vedere al conținutului, sunt absolut de acord cu dumneavoastră în ceea ce privește serviciile de handling la sol. Întrebarea este însă care sunt consecințele apoi pentru dumneavoastră și pentru grupul S&D. Întrebarea mea este mâine veți ce veți face cu propunerea legislativă la votul final? O veți respinge la votul final, așa cum uh, s-a întâmplat și la comisie, Comisia de Resort și cum o recomandă ea? Mulțumesc! Întrebarea a fost foarte scurtă și foarte precisă. Răspunsul este da, așa o să fac. Tiene la palabra ora por un... Acum un minut și jumătate, domnul Tremosa. Uh, dragi colegi, aș vrea să mulțumesc tuturor colegilor pentru activitatea foarte bună și depusă și prietenului nostru, domnul Lightfried. Și acum voi vorbi înapoi altă limbă în engleză. Dragi colegi, după cum spuneam de la început, that the article on the right of scrutiny. Articolul privind dreptul de control propus de comisie era un element pozitiv, care a fost prost înțeles. Înțeleg totuși că e o chestiune foarte politică pentru colegii Austriei și germani. Propunerea comisiei era să se supravegheze procesul și nu decizia finală și conținutul. Fără această măsură, după părerea mea, părțile implicate pot uh, fi supuse unor uh, măsuri de mitigare discriminatorii. Și în ceea ce privește amendamentele, eu sunt de acord cu cele patru amendamente, 44, 48, 49, la articolul 1, 2. Aceste amendamente reintroduc ideea uh, lor în calcul a costurilor economice și noi, liberalii, le-am sprijinit de la început. Aceste amendamente îmbunătățesc textul ar trebui să știm totuși că amendamentele 45 și 49 oglindesc incorrect uh, abordarea echilibrată de la OACI. Reducerea zgomotului înseamnă că și planificarea teritorială nu ar putea fi inclusă. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Tremosa. Acum, domnul Kramer, și jumătate. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, domnule Calas, m-am bucurasem că ați vorbit despre zgomot, însă ne-am gândit că așa ca, cum se întâmplă și cu emisiile, zgomotele nu pot fi limitate de anumite standarde. Dumneavoastră nu ați dat încă însă nicio regulă. Dumneavoastră însă vreți, uh, dacă nu vorbiți, spuneți nimic de emisii, după aceea vreți să reglementați zgomotul. Ia gândiți-vă cum ar arăta o inițiativă cetățenească la Frankfurt, care există și care încearcă să convingă politicienii că trebuie să facă ceva și acum există într-adevăr o interdicție de zbor din cauza zgomotului la Frankfurt și după aceea vine comisia și spune trebuie eliminată această interdicție. Noi suntem pentru maximizarea profitului și nu putem să mai acceptăm această interdicție de zbor nocturn. Nu se poate să fiți mai anti-european de atât, nu se poate să tolerați așa ceva și este foarte bine că această propunere va fi respinsă. Însă dumneavoastră vreți să apoi să dați un aviz și poate după aceea vor decide instanțele că totuși comisia are dreptate și că profitul este pe locul întâi, iar populația nu contează. Nu se poate să se întâmple așa ceva. Și dacă este vorba de fonduri, de bani, atunci vă spun că companiile aeriene primesc în fiecare an de la contribuabilul european 30 de miliarde de euro pentru că nu, tax, pentru că nu plătesc taxa pe kerosen și, pe, și TVA-ul internațional. Și aceasta pentru că, bineînțeles, toată lumea plătește pentru ei. 30 de miliarde de euro. Ia imaginați-vă că aceștia ar fi atribuit și uh, căi ferate. Am avea o rețea extraordinară cu prețuri foarte mici și ar reduce în același timp și traficul aerian și n-am avea un trafic atât de saturat de care vorbeați dumneavoastră. Este un balon imobiliar, dar de data aceasta la nivelul, la nivelul transportului aerian. Vă rog să garantați o concurență concurență echitabilă, cu prețuri echitabile, ori plătesc toți, ori nu plătesc nimeni, dar nu se poate unii să plătească și alții nu și după aceea sunt și avantajați cei care poluează și cei care nu vor să poleze sunt pedepsiți. Aceasta este sarcina noastră pe, ca comisar pentru oamenii din Europa. Mulțumesc. El, el cron- Domnule Kramer, mi se stricase cronometrul. Însă asta nu e motiv pentru care dumneavoastră să nu vă opriți. Deci e nu un motiv să vorbiți nelimitat. Acum un minut și jumătate, domnul Vandalen. Mulțumesc. Domnule președinte, sectorul transporturilor are de câștigat de pe urma pieții, pieței comune. Avem o liberă circulație a persoanelor și mărfurilor, însă din nefericire, Iată că aici avem de a face de multe ori cu piețe care sunt doar parțiale, protecționiste. Asta se întâmplă și cu manipularea la sol. Pentru aeroportul de la Frankfurt, o nouă lege ar putea fi bună. Comisarul Calas a a avut curajul de a veni cu noi propuneri, însă, din păcate, socialiștii și germanii de la Comisia de Transporturi au uh, fost impresionați de sindicate și au renunțat la propunere. Un număr minim de operatori uh, de manipulare la sol, fără o birocrație exagerată, ceva bun pentru consumatori. Companiile de ground handling de asemenea vor avea de câștigat de pe urma unei mai mari deschidere a piețelor. Trebuie să mergem mai departe pentru a deschide și pentru a consolida piața. Eu sper ca mâine să anulăm uh, respingerea din comisie, sper să se adopte propunerea și avem acum șansa de a-i uh, mulțumi Comisiei Europene și raportorului. Vă mulțumim, domnule Van Dalen. Am două cartonașe albastre. Domnul Galer, nu, pentru că deja ați vorbit, și domnul Liberațchi. Deci, ori puneți întrebarea și nu mai vorbiți, ori puneți întrebarea și nu mai aveți cuvântul după aceea. Nu am auzit ce hotărâre ați luat, nu funcționează microfonul. Eu prefer 90 de secunde. Acum, domnul Colicec, un minut thank you very much. Uh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnule președinte, domnilor și domnilor, în sistemul actual de control aerian, mai multe aeroporturi europene sunt prea aglomerate. Pe de o parte se dorește creșterea capacității aeroporturilor individuale, pe de altă parte se dorește modificarea sistemului de control aerian eu cred că uh, este bine să uh, permitem uh, companiilor tradiționale ca și noilor operatori să opereze în aeroporturile aglomerate pe un sistem de alocare de sloturi. O trăsătură caracteristică sloturilor este caracterul sezonier. Discuțiile pe marginea directivei uh, au inclus introducerea unui coordonator european și creșterea transparenței în uh, alocarea sloturilor, ca și independența operatorilor uh, național. După consultări, cred că am ajuns la un rezultat bun și că acest regulament este viabil. Am un comentariu pentru domnul Van Dalen. Cred că sindicatele nu sunt printre alegătorii dumneavoastră. Uh, să țineți cont de acest lucru când nu veți mai fi reales. Două minute la domnul Groș. Mulțumesc, domnule președinte. Pachetul aeroporturilor a suscitat multe discuții, iar eu, coordonator din partea PPN, am avut o sarcină ușoară. Ați auzit tot ce s-a întâmplat și aș prefera să în, vorbesc în germană pentru a nuanța mai mult aceste aspecte legate de problematica pachetului aeroportului. În primul rând vreau să mulțumesc raportorilor pentru activitatea pe care au depus-o, pentru că cred că prin această activitate uh, au putut să arate că respectarea unor angajamente luate și unor acorduri care țin cont de legislația națională, de legislația de mediu, este importantă. Uh, și ține cont în același timp această, această atitudine și de cetățenii din jurul aeroporturilor. Eu vin dintr-o regiune în care Există o relație foarte bună între economie, cetățeni și serviciile oferite. Și în ceea ce privește sloturile, mi-aș dori, bineînțeles, o îmbunătățire a acestora, pentru că cel mai important este să nu se mai abuzeze de aceste sloturi, iar cele nefolosite să-și găsească totuși uh, o folosire și să se îmbunătățească transparența. Serviciile la sol, în legătură cu acestea aș vrea să spun următoarele. Dacă ne uităm la ceea ce s-a adoptat în anul 1996, nu a existat un standard minim de calitate, nu a existat un standard în formare, n-au existat uh, standarde pentru formarea profesională și dacă vrem să folosim acum această șansă și trebuie să le spunem acestor 3.000 de oameni care sunt afară, dacă vrem să folosim această șansă, trebuie și aici uh, PPE-ul a decis în unanimitate acest lucru, trebuie să retrimitem acest dosar uh, la comisie pentru ca comisia de resort pentru a-l îmbunătăți. Aceasta este șansa. Nu e vorba de o creștere dramatică a pieței dacă liberalizăm de la 2 la 3 însă care se referă la un număr minim de aeroporturi din Europa. Trebuie să le dăm totuși o informație corectă cetățenilor și nu o informație care este exagerată. De fapt, eu uh, din partea unor colegi mi-aș fi dorit să avem această dezbatere atunci când am vorbit și despre directiva uh, serviciilor poștale, când exact aceeași așa a fost situația, dar în care nu s-a gândit nimeni la poșta și la uh, condițiile sociale în care locuiesc ei. Aici însă piața este în creștere și de aceea se îngrijorează toată lumea. Pentru mine însă este o chestiune care ține prea mult de specificitățile locale și de aceea îmi doresc o dezbatere bună în comisii care să ne poată duce la o soluție mai bună și la condiții mai bune pentru toată lumea. Și în final, acum președintele a tăiat microfonul vorbitorului care continuă să vorbească. Mulțumesc, ați depășit timpul. Tiene la palabra... Acum două minute și jumătate, domnul Sasoli. Grazie, președinte. Oggi l'Europa ha un... Mulțumesc, domnule președinte. La ora actuală se călătorește mult cu avionul în uh, Europa și din Europa în întreaga lume, însă pe viitor situația se va înrăutăți pentru că regulile noastre și structurile de care dispunem nu vor mai uh, face față, nu vor mai fi adecvate. S-au făcut câteva progrese prin această propunere la care lucrăm. Regulile locale vor uh, acorda aeroporturilor mai multă flexibilitate în alocarea sloturilor orare pentru ca acesta să-și poată folosi în mod mai eficient capacitatea. Piața secundară a sloturilor um, va permite și ea o folosire mai eficientă a acestei capacități. În plus, situația prin această propunere uh, ni se permite să uh, abordăm problema în mod mai echilibrat pe viitor. Însă doresc să subliniez că trebuie să fim ceva mai curajoși. Trebuie să facem presiuni pentru ca regulile să vină cu schimbări mai radicale. Trebuie să abordăm în primul rând uh, problema folosirii adecvate a capacității aeroportoare și mă gândesc aici la uh, regula folosirii sloturilor sau a pierderilor. Istoric, uh, discuția pe această temă ne arată că subiectul trebuie rediscutat la fiecare 8-10 ani pentru că, sistem, pentru că transportul aerian suferă multe modificări cu timpul. Uh, dacă nu facem aceste revizuiri, ne vom confrunta cu multe probleme pe viitor, pentru că nu vom putea să facem corecturile și ajustările necesare. Să sperăm că uh, putem să ne uh, asigurăm că avem reguli mai raționale, cu perspective pe termen lung, pe de o parte, și pe de altă parte uh, trebuie să ne asigurăm că mergem înainte oricum ar fi. Regula este bună, dar nu este cea mai bună pe care o putem avea. Mulțumesc. Doamna Meissner, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, avem o discuție foarte emoțională aici, foarte pasională și de când uh, sunt eu în Parlament foarte rar am văzut asemenea intensitate de aflux de lobbyiști care au venit să ne vorbească. Însă interesul pentru pachetul aeroportuar a fost uh, de actualitate și pentru cerul unic european, pentru că acestea împreună aduceau un pas înainte spre o îmbunătățire a situației. Bineînțeles că se pune problema dacă sunt bune propunerile în ceea ce privește reducerea zgomotului. Nu trebuie să... S-a spus că nu trebuie să se facă o competiție între sănătate și profit, însă dacă ținem cont doar de sănătate și nu ținem cont și de faptul că se, trebuie să se lucreze pe aeroporturi, nu avem o abordare prea echilibrată pe care o obținem. Noi vrem însă să putem putem să avem o activitate economică și uh, aeroporturile să poată să ofere locuri de muncă, de exemplu. În ceea ce privește serviciile la sol, sunt de acord cu Mathieu Groș care spune că, într-adevăr, uh, liberalizarea a fost posibilă și înainte. Zurich, cu mulți operatori, are o calitate foarte bună. Frankfurt, cu doi operatori, are o calitate foarte bună. Deci nu cifra operatorilor schimbă ceva. Dar, de exemplu, n-am avut până acum standarde de calificare pentru a, uh, angajarea personalului, pentru formarea profesională a acestora și despre aceasta ar merita să mai discutăm o dată la comisie. Mulțumesc! Mulțumesc, iar acum tot un minut are cuvântul și doamna Isabel Duron. Mulțumesc. Domnule președinte, o mai bună accesibilitate în aeroporturi e ceva legitim, însă impactul zgomotului și a um, zborurilor de noapte asupra sănătății nu mai trebuie demonstrat. Nu e vorba aici de confort, e vorba de sănătate, de morți premature uneori. Doamnă Meissner, e nevoie de o abordare echilibrată, însă dacă nu ținem cont de recomandările OMC, nu dăm dovadă de echilibru același dispozitiv de control al zgomotului pentru toți operatorii. Nu asta cerem noi, cerem o regulă identică pentru ca uh, astfel comisia să nu distrugă ceea ce au stabilit cu greu autoritățile locale și ceea ce vrește propunerea de liberalizare să treci de la 2 la 3 ori operator. Nu văd o mare schimbare în asta. Eu nu știu cum liberalizarea ne va face să avem servicii mai competitive, Va trebui să demonstrați asta. Eu nu știu, în sectorul transporturilor nu știu cum vor crește, se, va crește calitatea serviciilor. Eu cred că această propunere trebuie respinsă și trimisă înapoi la comisie. Mulțumim, Izabel. Acum domnul Tusas, un minut. Οι όμιλοι που συγκροτήθηκαν και κυριαρχούν στι αερομεταφορέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση Mulțumesc. Cei care domină, domină în transporturile aeriene europene sunt primii care uh, fac să uh, crească prețurile biletelor și care, redusc, uh, care reduc numărul de zboruri, uh, făcând concedii colective și reducând uh, radical salariilor, uh, echipajelor și lucrătorilor uh, de la sol. Relațiile uh, contractuale au fost deteriorate foarte mult și, uh, ca urmare, și serviciile au uh, suferit, au avut de, de suferit. În um, Grecia, um, compania aeriană a transferat foarte multe persoane la um, serviciile la sol, s-au făcut concedieri în masă și munca a devenit, s-a prelungit, a devenit mai dură. S-au luat măsuri antisociale și, ca urmare, biletele au a început să aibă prețuri mai mari și uh, pentru că serviciile, calitatea serviciilor a scăzut, se pune în pericol viața cetățenilor. Lucrătorii au venit cu propria lor soluție pentru că transporturile aeriene nu trebuie să fie uh, mai scumpe. Trebuie să garanteze drepturile de muncă. Domnul de Grândes Pascual, două minute. Domnilor și domnilor, Comisia a identificat un element foarte important în prestarea serviciilor și anume calitatea sau, mai bine zis, percepția pe care o are pasagerul. Eu cred că o mai bună calitate a serviciilor e ceva absolut esențial. În primul rând, să folosim mai bine capacitățile în aeroporturi, să avem un sistem mai bun de alocare a sloturilor. De asemenea, trebuie să îmbunătățim gestionarea zgomotului în zonele învecinate și din motive de protecție ale mediului și ale protecției sănătății trebuie să facem asta. Și în ultimul rând, serviciile de manipulare la sol trebuie să fie îmbunătățite. Unii uh, se gândesc să respingă propunerea, însă respingerea nu e proporțională cu problemele care apar. Colegul nostru, Zasada, are toată dreptatea când cere mai mult timp pentru ca Comisia, pentru ca la TRAN să se găsească o soluție echilibrată pentru toată lumea. N-are rost însă să periclităm cele trei propuneri din cauza unor interese legitime, însă care nu sunt generale. Uh, Trebuie să dăm dovadă de coerență politică. Grupul PPN ar trebui să se opună deschiderii către concurență. O liberalizare rezonabilă nu periclitează drepturile lucrătorilor. Însă nu vom obține mai mare eficiență uh, dacă suntem de părerea celor care doresc ca nimic să nu se schimbe, pentru ca totul să se schimbe. Doamna Pervanș Beberes acum. Mulțumesc, domnule președinte. În cadrul Comisiei EMPL și Afaceri Sociale am examinat această propunere cu foarte multă atenție. Și ceea ce va trebui să constatăm ceea ce ne frapează este că în momentul în care există o situație de criză, liberalismul a reușit să facă ravagii prin sectoare întregi din economia europeană și totuși Comisia vine din nou cu o propunere de liberalizare cu motivul următor și anume că serviciul care se oferă consumatorilor ar fi astfel de o calitate mai bună datorită unei scădere a prețurilor. Sincer, având în vedere că este vorba de un serviciu care se oferă în escală pe aeroporturi, nu suntem convinși că este nevoie să mergem înainte pe această propunere. Și mai ales ne întrebăm și întrebăm din nou prin intermediul uh, depunerii amendamentelor pe care am făcut-o în cazul uh, respingerii propunerii de către uh, propunerii comisiei de către noi mâine, am redepus amendamente și domnul Brian Simpson la fel, pe care le-am adoptat la noi la comisie pentru a insista asupra câteva puncte care ni se par importante. În primul rând, transferul drepturilor salariaților atunci când se face un transfer, se pierde o licență sau se modifică tipul de serviciu. Pentru că este foarte clar că în momentul în care se schimbă prestatorul de serviciu, cei care sunt angajați în acele servicii în escală trebuie să poată să-și să se bucure de drepturile lor în continuare. Vorbeam de modelul social al flexisecurității și aceasta trebuie să facă parte în continuare din principiile pe care să le folosească în acest caz. Apoi, chestiunea sănătății și securității la locul de muncă, educației și formării profesionale și a luptei împotriva dumpingului salarial. Ne temem că propunerea comisiei, așa cum ne-a prezentat-o domnul comisar astăzi, ne va duce la o degradare a situației uh, personalului angajat în aceste aeroporturi pe care dumneavoastră doriți din nou să-i liberalizați. Mulțumesc foarte mult. Acum are cuvântul un minut uh, doamna Savisar Tumast. Aite, härra juhataja, head kolleegid. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi uh, colegi, domnule comisar, cred că este esențial uh, ca prin transportul aerian european să se garanteze cea mai uh, eficientă metodă de transport pentru pasageri și marfă, însă uh, nu trebuie uh, să punem companiile și companiile mici în special într-o poziție dezavantajată. Amendamentele 26 și 83 referitoare la din raportul privitor la sloturi sunt cele despre care aș dori să vorbesc. Primul a fost susținut de uh, TRAN um, cu mici modificări. Acum uh, se dorește modificarea amendamentului 83. Pasagerii um, nu trebuie să fie dezavantajați, trebuie să ținem cont de um, toate interesele tuturor. Uh, un exemplu este cel al 21, celor 21 de săptămâni din perioadele de uh, iarnă. Unele companii uh, pot zbura 18 săptămâni, dar își folosesc toate sloturile pentru că acestea nu sunt consecutive. Companiile mici sunt cele vizate pentru că ele își folosesc uh, la maxim uh, aeronavele și nu au aeronave de rezervă. Dragi colegi, domnule comisar, vă rog să folosiți conceptul de regularitate în directiva privind sloturile. Mulțumim, domnul Pircăr, două minute. Comisar. Domnule președinte, domnule comisar, întrebarea care se pune este ce așteaptă pasagerii de la acest serviciu de handling la sol? Ei așteaptă ca bagajul să ajungă în același timp ca ei, să aibă băuturi la bord și să fie sigur uh, călăto- călătoria. Lor este egal dacă există 3 sau 5 sau 10 operatori uh, pe un aeroport regula actuală permite o flexibilitate. Trebuie să existe minim doi operatori, adică liberalizarea este posibilă. Pot să fie trei sau pot fi cinci, pot fi zece. Însă Există aeroporturi care folosesc și altele care nu folosesc această posibilitate și de aceea există această diversitate. Însă mai mulți operatori, mai mulți ofertanți de servicii nu înseamnă o garanție pentru faptul că aceste servicii sunt mai de calitate. Avem exemple precum Viena, unde avem doi operatori care garantează însă ca rata punctualității să fie de 99,9% și avem alte aeroporturi în care avem patru operatori și în care pasagerii nu sunt deloc mulțumiți de uh, handlingul la sol. Deci, mai multe servicii nu înseamnă neapărat și mai multă calitate. Iată de aceea părerea mea. Regulamentul actual permite liberalizarea. Eu nu văd însă nicio plusvaloare printr-o liberalizare obligatorie suplimentară. Trebuie spus că trebuie să existe minim 3 sau 4 servicii cu minim două, mi se pare deja că este atins scopul liberalizării. Și vedem acest lucru în diferitele aeroporturi, vedem că este o regulă care funcționează foarte bine. Lansez de aceea un apel către Parlamentul European ca mâine să urmeze votul din Comisia TRAN, să se respingă propunerea Comisiei și cer domnului comisar să-și revizuiască propunerea în consecința votului de mâine. Mulțumesc și să-și o retragă, în primul rând. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Pircăr. Două minute acum, doamna doamna Steinbrück. Și noi, uh, socialdemocrații, vrem ca economia din Europa să funcționeze, dar aceasta, bineînțeles, uh, înseamnă ca personalul să fie bine plătit, să fie calificat și să fie motivat. Și discuția de astăzi despre ceea ce ne-au cerut, de exemplu, sindicatele astăzi, despre ceea ce au încercat să ne transmită ca informații cu privire la consecințele unei liberalizări suplimentare în cadrul serviciilor la sol, trebuie să spus că sunt destul de dezamăgită că nu am reacționat. Când vine, de exemplu, un reprezentant uh, Um, nu facem așa un reprezentant al economiei din altă branșă. N-am văzut niciodată asemenea critică um, exagerată uh, față de ceea ce, față de ceea ce se întâmplă ca astăzi, de exemplu. Domnule comisar, domnule Zasada și alți colegi, nu știu dacă aveți habar de care este politica de liberalizare a Uniunii Europene din anii trecuți și ceea ce s-a întâmplat cu ea. Există oameni cărora le este frică pentru locul lor de muncă, cărora le este frică că nu mai pot să dea de mâncare copiilor și cărora le este frică de condiții precare de muncă, de locuri de muncă precare. Asta este ceea ce puteți face oamenilor. Trebuie să vă gândiți la succesul economic, dar vă rog să vă gândiți și la rezultatul propunerilor dumneavoastră. Dacă mergeți la oameni, uitați-vă la cifre. Uitați-vă la situația ultimelor liberalizări din Germania care au dus la 20% de pierderi salariale. 40% din persoanele care lucrează în serviciile de handling la sol lucrează la 7-8 euro uh, pe oră, ceea ce este o sumă la care în Germania nu se poate trăi, din care nu se poate trăi și există multe țări în care liberalizarea este mult mai avansată și vedem că situația e și mai extremă. Avem nevoie de locuri de muncă calitative, avem nevoie de concurență pe locurile de, la locurile de muncă de pe aeroporturi, dar prin calitate, calitatea care trebuie să fie adusă chiar de lucrători și nu putem să garantăm această calitate și nu putem să uităm de lucrători când facem aceste hotăr- luăm aceste hotărâri. Am încercat să îmbunătățim propunerea, s-a spus, dar noi social democrații nu suntem mulțumiți. Nu suntem mulțumiți de ceea ce s-a obținut, vrem mai multă protecție, nu vrem un dumping social, vrem o formare profesională de calitate. Mulțumesc! Tine un minut. Vă mulțumim, doamnă Iuta Steinbrück. Acum un minut și jumătate, prietenul și colegul Jim Higgins. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să spun în primul rând cât de important este acest raport pentru serviciile de manipulare la sol și pentru această, um, în cadrul industriei aeroportoare europene. Noi uh, vom vota pentru că raportul să fie transmis înapoi la Comisia Transporturi. E un raport important pentru a asigura o concurență corectă și niște servicii de calitate pentru companii și pentru pasageri. Aici nu e vorba doar de liberalizarea serviciilor de manipulare la sol, e vorba și de standarde minime de calitate pentru cetățenii europeni, când e vorba, de exemplu, de check-in sau de transportul bagajelor. Nu vorbim aici de o liberalizare sălbatică. Noi cerem doar uh, sporirea numărului de furnizori de servicii de la 2 la 3. E vorba de asemenea și de pregătirea personalului, pregătirea profesională a acestora și protejarea condițiilor lor de lucru. În ultimul rând, aș vrea să îi mulțumesc raportorului pentru munca grea și mâine sper că veți vota cu toții pentru a transmite raportul Comisiei Trans. Vă mulțumesc. Acum, domnul Liberațchi, un minut și jumătate. Pani președinte, pani vice... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnule comisar, știu că intențiile dumneavoastră au fost uh, bune, dar știți că drumul spre iad este pavat cu intenții bune. Doriți să îmbunătățiți capacitatea și calitatea serviciilor în aeroporturi și doriți să faceți acest lucru crescând competiția dintre operatori. Din păcate, nu țineți cont de condițiile speciale specifice acestui uh, sector. Aceste condiții speciale înseamnă că dacă am urma propunerea dumneavoastră, am fi cu totul și cu totul contraproductivi. Trebuie să nu uităm că dacă un operator are un sector mai mic din piață, concurența are de suferit, competiția are de suferit. Sunt tot mai multe spații goale, ceea ce înseamnă că oamenii care sunt angajați lucrează mai puțin, deci eficiența muncii este redusă. Nu știu cum uh, doriți să faceți față acestei probleme, poate prin reducerea salariilor? Creșterea numărului de operatori nu înseamnă creșterea eficienței, pentru că pur și simplu nu există o legătură între aceste două lucruri. Dacă vorbim despre operatori, ei bine, aceștia nu au, nu există capacitatea suficientă pentru ca toți operatorii să își poată face treaba. Eu cred că ar trebui să trimitem înapoi propunerea la Comisia Europeană. Fac apel așadar la colegii mei și fac apel la uh, domnul Higgins, la domnul Groș. Um, cred că mâine trebuie să votăm, să trimitem înapoi propunerea la Comisia Europeană. Comisia va trebui să o reanalizeze și să pregătească un proiect care să țină cont de drepturile și obligațiile tuturor. Por un minut și mediu. Domnul Koch, mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. Haideți să lăsăm deoparte pasiunile, ideologiile și emoțiile, să încercăm să avem o abordare pragmatică cu privire la operatorii de handling la sol. Niciodată până acum nu am fi considerat că este necesară o lege specială europeană dacă există doar două, trei întreprinderi care sunt afectate, fie pozitiv, fie negativ. Astăzi însă este vorba de serviciile de handling la sol pe care trebuie neapărat acum să le liberalizăm pe toate aeroporturile din Europa, deși fiecare aeroport are minim doi operatori și deși majoritatea chiar respectă această regulă. Numai două, trei aeroporturi nu fac acest lucru și aceasta cu motive justificate, care se justifică din, cu specificitățile locale. Deci cui servește această, în acest amestec al comisiei într-o structură care funcționează deja pe aeroporturi? Și dacă companiile europene sunt amenitate cu falimentul din cauza că două, trei aeroporturi n-au decât doi sau trei operatori în loc de mai mulți, atunci îmi fac mari griji, să știți. Pentru că pentru a-i salva ar trebui să facem altceva, nu aceasta. Și trebuie să începem cu acele activități imediat. Mă gândesc, de exemplu, la eliminarea comerțului uh, de cote de emisii în uh, domeniul aerian și mă gândesc și eventual la eliminarea taxei pe uh, transportul aerian în Germania. Bineînțeles că nu există servicii de handling care n-ar putea să fie mai eficiente, dar pentru aceasta e nevoie de standarde, de norme, de măsuri de profesionale, de calificare, de recalificare, dar nu neapărat o creștere a operatorilor pe o piață deja saturată. Vă rog frumos mâine să votați pentru ceea ce a recomandat Comisia TRAN. Mulțumesc! Vă mulțumim, stimate coleg. Domnule Kramer, deja ați intervenit înainte, deci de aceea nu vă dau cuvântul. Acum un minut și jumătate, doamna Țicău. Adriana Țicău, aveți cuvântul. Salut!

Antevorbitorii mei uh, au abordat mai multe chestiuni. Eu vreau să vorbesc despre uh, introducerea restricțiilor legate de zgomot în aeroporturile europene. Cred că este important să reglementăm uh, această chestiune. Ultima rundă de reglementări a avut loc în 2002. De atunci s-au făcut mai multe studii care au dovedit că Există un efect grav asupra sănătății, al nivelului de zgomot. Ultimele cercetări arată că persoanele care locuiesc uh, în apropierea aeroporturilor uh, pierd un milion de ani de viață uh, anual ca urmare a uh, poluării fonice. Aceste persoane își pierd auzul sau suferă de probleme de sănătate din motive care nu țin de uh, dorința lor, pentru că nu toate aceste persoane au ales să trăiască lângă un aeroport. În unele cazuri, aeroportul s-a mutat în apropierea caselor lor. 3 milioane de cetățeni locuiesc în apropierea aeroporturilor și uh, sunt uh, supuși uh, unui nivel de zgomot de peste 50 de decibel. Cred că este important să reglementăm această chestiune încă o dată. Mulțumesc. Trebuie să încheiem această dezbatere cu intervenția doamnei Cristin de Veirac, însă pentru că nu este în sală, nu este în fotoliul dumnei. Doamna Cristin de Irak nu este în sală. Avem o listă foarte lungă de persoane care doresc să intervină la următorul punct de pe ordinea de zi și uh, anume uh, intervențiile spontane. Vom uh, da uh, cuvântul la a nouă persoane, dar nu putem mai mult pentru că uh, vom depăși timpul. Pentru început, doamna Colin Lang, are cuvântul. Domnule președinte, dragi colegi, salut în mod explicit uh, faptul că competența prevăzută inițial de control al limitelor naționale, de exemplu a interdicțiilor uh, de zbor nocturn, uh, este eliminată, pentru că aceasta nu este în concordanță cu principiul de subsidiaritate. Limitările și controlul acestora nu se pot face decât la fața locului prin autoritățile naționale și instanțele juridice naționale. Însă există elemente suplimentare la care echilibrul între interesele în economiei față de interesele lucrătorilor, de exemplu, nu sunt bine considerate. De exemplu, măsurile uh, de reducere sunt, uh, de exemplu, permise atunci când nu se satisface obiectivul pentru care obiectivele economice ale aeroportului și de aceea aceasta nu este acceptabil. Mulțumesc. Tine la palabra ora el coleg. Vi s-a încheiat timpul. Acum domnul Cemke. Micro. Micro. Mulțumesc. Aș vrea să mă refer la un alt raport, cel despre serviciile de manipulare la sol. A fost raportul cel mai controversat, cred eu, în, în dezbaterea de astăzi. Se pare că deschiderea acestei piețe ar fi benefică pasagerilor, însă se pune întrebarea fundamentală dacă într-adevăr va fi așa. Cel mai important e să asigurăm siguranța zborurilor și a pasagerilor. Trebuie să fim siguri că mai multă concurență nu înseamnă mai puțină calitate și mai puțină siguranță. Deci de aceea am o întrebare. Mă întreb dacă domnul raportor a inclus totul în raport pentru a se asigura, pentru a asigura securitatea. Acum domnul Jim Nicholson are cuvântul. Thank you very much, President. Uh, two points I want to Mulțumesc uh, foarte mult, domnule președinte. Două chestiuni. În primul rând, uh, importanța sloturilor pentru aeroporturile uh, regionale, care sunt legate de aeroporturile centrale. E foarte important acest lucru. Eu vin din Irlanda de Nord și pentru noi e foarte important pentru legăturile noastre de afaceri și pentru multe alte um, sectoare. Trebuie să ne asigurăm că economia nu este afectată. A doua chestiune este cea legată de poluarea fonică. Uh, am înțeles că directiva din 2002 a fost creată pentru uh, categoriile uh, speciale, însă nu acoperea toate aeroporturile și nu se aplică în cazul în care sunt mai puțin de 50.000 de uh, mișcări de trafic. Uh, Uh, în persoanele din estul Belfastului ar exista probleme foarte grave dacă nu s-ar controla nivelul de zgomot din cauza proximității aeroporturilor, aeroportului. Domnul João Freire. Mulțumesc, domnule președinte. Serviciile de manipulare la sol sunt foarte importante. Trebuie să știm care sunt urmările liberalizării. Uh, lucrători cu salarii mai reduse, sub nivelul de inflație, locuri de muncă mai nesigure, mai multe contracte temporale, degradarea condițiilor de muncă și a serviciilor, prin urmare, furnizate. Acestea sunt minunile aduse de libera concurență. Comisia știe toate aceste lucruri care apar în studiile sale. Și ce vrea să fac? Să corecteze lucrurile? Nu, să liberalizeze și mai mult. E practic uh, un avertisment pentru uh, lucrători. Capitalul nu cunoaște niciun fel de limită. Se va face tot posibilul pentru a crește și mai mult exploatarea lucrătorilor și vor fi afectați și călătorii, deoarece siguranța lor depinde de lucrători. Și soluția vine de la acești uh, lucrători care protestează chiar astăzi aici în Parlament. Domnul Bron. Eu sunt în principiu împotriva oricărei legislației europene, dar dacă toată lumea trebuie să fie egală, mă prefer o directivă decât un regulament care obligă la acțiuni. Deciziile din 1996 pentru directiva de operare la sol a fost destul de dificilă deja pentru că a însemnat uh, folosirea unui nou uh, personal și a scăzut și salariile. Regulamentul acum cere mai multă liberalizare și aceasta poate să arate bine din perspectiva unui contabil, dar e vorba de locuri de muncă, de menținerea și întreținerea aeronavelor, de handlingul la sol, de pasageri și de controlele de securitate. Oare chiar vrem să punem în pericol siguranța și serviciile de siguranță fără a avea o continuitate a acestor servicii, liberalizarea în această sferă, ca și în oricare alta ca ea, este mai degrabă o rețetă pentru uh, condiții proaste de muncă și servicii proaste. Mulțumesc! Vă mulțumim. Acum domnul Niculescu are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur atenția acordată aeroporturilor și funcționării acestora, mai ales din perspectiva serviciilor oferite pasagerilor

am sărbătorit de curând 20 de ani de piață internă și cred că există foarte multe lucruri pozitive care au avut consecințe pozitive pe cetățenii europeni. În ceea ce privește locurile de muncă, există unele lucruri de îmbunătățit și dacă plasăm oamenii în centru, din păcate, din uh, directiva dumneavoastră nu prea pot să descopăr niciun punct pozitiv. Această liberalizare obligatorie și uh, forțată nu duce la nimic pozitiv pentru lucrători și cred că s-a spus acest lucru deja în destule ori în această discuție. Este clar că vom fi confruntați cu dumping uh, salarial și cu alte probleme sociale, dar nu numai lucrătorii sunt cei afectați, ci mă gândesc și la altă grupare, uh, la alte grupuri de cetățeni consumatori, de exemplu, care n-au nimic de câștigat, pentru că prin măsuri reduse de siguranță, printr-o mai proastă calificare a personalului uh, Pasagerii europeni sunt cei care vor fi afectați și sunt puși în pericol. Însă nu văd nimic pozitiv nici pentru întreprinderi. Nici s-a tăiat microfonul vorbitoarei. Doamna Kadenbach a depășit timpul de intervenție. Are cuvântul doamna Crista Clas. Stimate domnule președinte, domnule comisar, poate că putem să măsurăm în decibeli uh, zgomotul, dar de fapt consecințele pe oameni foarte greu se pot măsura. Și cu cât vom fi supuși unui zgomot intens, cu atât vom deveni mai sensibili și cu atât uh, reacțiile noastre la stres vor fi din ce în ce mai sensibile. Este important deci ca cei care sunt afectați să fie implicați atunci când se iau decizii pentru reducerea zgomotului. Trebuie să-i ascultăm, să vedem care sunt problemele lor și de aceea autoritățile locale sunt cele care trebuie să rezolve această situație specifică care este cea aeroportoară într-o regiune. Iar consecințele zgomotului sunt și ele locale și de aceea și deciziile trebuie să rămână la fața locului și trebuie să fie luate împreună cu cetățenii. Numai aici se pot lua decizii corecte, individuale și pe măsură și după aceea se pot lua deciziile importante deciziile care se iau la fața locului, mai ales cele care se iau în urma unui proces de mediere, nu trebuie să poată fi atinse de către comisie și mi se pare o... I s-a tăiat microfonul din nou vorbitoarei uh, doamnei Clas și acum ultimul vorbitor, doamna Zita Gurmai. Microfonul. Ok, fine este evident că provocările cu care se confruntă aeroporturile europene într-o piață tot mai mare și competitivă trebuie să fie rezolvate, însă în ceea ce privește propunerea pentru serviciile la sol sunt de acord cu poziția Comisiei TRAN, cu care este de acord și grupul S și D în Comisia TRAN și EMPL pentru a respinge această propunere, pentru că ea nu uh, include suficiente um, uh, protecții pentru pasageri și s-a Uh, dovedit în trecut cât de des uh, uh, urmare a liberalizării scad salariile. Competitivitatea aeroporturilor și companiilor aeriene europene nu trebuie să se realizeze cu prețul protecției cetățenilor. De mult cerem de un dialog social sporit la nivel european și regret că nu, acesta nu a avut loc în cazul acestei propuneri. De aceea, domnule comisar, doresc să vă întreb ce intenționați să faceți. Mi s-a încheiat timpul, doamnă Gurmai, s-a încheiat și această listă foarte lungă de intervenții. Am avut 44 de luări de cuvânt din partea colegilor. Deci pentru președinte nu-i deloc plăcut să interzică anumite cartonașe albastre sau să îi limiteze pe cei care doresc să intervină la cash DI. Dar în orice caz e singura cale de a încheia la timp. Acum îi vom da cuvântul vicepreședintelui Comisiei, domnului Calas, care va trebui să reacționeze la atât de multe intervenții foarte diferite între ele. Aveți cuvântul. Domnule președinte, stimați membri, Au fost foarte multe contribuții interesante și vă mulțumesc pentru această dezbatere atât de aprinsă. am avut ocazia să mă întâlnesc cu colegi din Comisia pentru Transport, colegi din Parlament în general, am participat la discuții și vom face și pe viitor același lucru. Vom discuta toate aceste chestiuni dacă dumneavoastră veți hotărâ că este cazul. Aș vrea să vă spun, bineînțeles, că, într-adevăr, e o propunere foarte modestă. Întreg pachetul e foarte modest. E atacat din, bar, din ambele părți. Unii spun că nu e deloc suficient pentru a îmbunătăți competitivitatea aeroporturilor europene și pentru a soluționa problema în viitorul apropiat, vedeți deja cum centrul uh, Europei va fi practic uh, din ce în ce mai răstrâns din cauza creșterii traficului, deci va trebui practic să sporim capacitatea în ceea ce privește protecția socială și aceste chestiuni. Eu am început negocierile întâlnindu-mă cu reprezentanții sindicatelor. Am încercat să avem o propunere echilibrată și ceea ce ne-au cerut ei se află în text. Avem mai multe prevederi dacă e să ne comparăm cu legislația existentă. Deci eu sunt ferm convins că e o propunere echilibrată, moderată, nu e o liberalizare chiar adevărată. Da, poate că noile sloturi pentru pistele de la uh, aeroportul din Frankfurt vor fi, put- vor fi puse la licitație. Convingerea mea e că, într-adevăr, propunerea e modest. Eu nu insist ca acest pachet să treacă cu orice preț, Eu nu fac lobby aici pentru că acest pachet să treacă. E decizia dumneavoastră. Mâine veți vedea ce faceți cu pachetul. E o decizie politică. Va trebui să vă dați seama că e un pachet întreg, nu puteți scoate anumite elemente lăsând altele uh, da, e o decizie politică. Dacă acest pachet nu va trece, și, bineînțeles, anumite elemente din um, dezbaterea de astăzi merită să fie comentate mai pe larg, însă nici eu n-am prea mult timp și sunt o persoană care respectă timpul alocat. Cineva vorbea spunea că eu sunt pentru zborurile nocturne. Nu, nici nu înțeleg de unde poate să vină astfel de idee. Și bineînțeles, a, de la domnul Kolicek. O propunere foarte interesantă a fost făcută să organizăm sloturile și gestiunea traficului aerian într-un mod foarte diferit, folosind SESAR și noua tehnologie. Da, e posibil, însă statele membre au ales o altă cale de a-și îmbunătăți treptat uh, funcționarea structurilor, infrastructurilor aeriene, de transport aerian. Să așteptăm deci decizia dumneavoastră de mâine, să vedem care va fi ea. Dacă acest pachet nu va obține sprijinul politic, îl vom lua înapoi. Ce să facem? Vă mulțumesc. Acum le vom da cuvântul celor trei raportori Colegii prezenți probabil sunt de acord să le acordăm puțin cel mai mult timp, dar fiindcă a fost o dezbatere atât de interesantă și de aprinsă. Am avut peste 40 de intervenții. Să vă rog, dragi colegi, să nu depășiți foarte mult timpul alocat, însă vom fi mai puțin riguroși acum, deoarece au fost foarte multe intervenții și trebuie să reacționați. În primul rând îi dăm cuvântul domnului Artur Zasada, care va reacționa în calitate de raportor. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să fac comentarii foarte pe scurt. Voi încerca să vă răspund la acele întrebări care s-au pus mai des de către mai mulți colegi. În general, această discuție ne-a arătat Cât de dificil a fost această discuție, pentru că se pare că cei mai liberali sunt conservatori și un liberal care reprezenta grupul liberal s-a arătat uh, foarte conservator și foarte prudent. Iată de ce sunt foarte bucuros că am putut să ajungem la atât de multe compromisuri și sper că după ce documentul va fi retrimis în Comisia TRAN să putem să finalizăm uh, activitatea noastră pe acest pachet. Colegul meu Liberaschi, care deja a ieșit din sală, vorbea de argumentul productivității ca fiind argumentul esențial împotriva documentului. Dar ce este productivitatea de fapt în realitate? Este un program de lucru în care nu există nici 5 minute de pauză ca să bei un pahar de apă? 100% de productivitate este când nu ai timp să faci nimic? Acum trei săptămâni am uh, vizitat aeroportul uh, Narita din Tokyo și acolo i-am întrebat uh, ce se întâmplă, ce, cum e, funcționează acest aeroport care a fost liberalizat 100%, nu există niciun obstacol pentru operatori în a semna acorduri între companii și companiile de handling la sol există și trei companii independente și le-am întrebat despre productivitate, i-am întrebat cum funcționează și ce fac lucrătorii dacă există și un moment în care nu, exist, nu sunt atâtea uh, de făcut, un off-peak. Și uh, japonezii respectă munca și au fost foarte surprinși de întrebarea mea. Ei au spus că uh, Ceea ce fac este că au ceva timp liber, pot să mănânce, pot să se ducă să-și ia un sandwich sau se pot și odihni sau pot să, pot să meargă la training. Deci, doamnelor și domnilor, nu au trei uh, zile obligatorii de training cum vrem noi să introducem prin regulament. Au uh, training la două zile, la trei zile, de exemplu, în funcție de uh, dacă vor să aibă timp liber sau nu. Deci, problema protecției și a securității, colegul meu Zeamca a întreba împreună cu alții ce se întâmplă cu securitatea. Bineînțeles că aceasta a fost uh, tema cheie în document. Fiecare companie de handling la sol care trebuie să obțină o aprobare în conformitate cu textul regulamentului va trebui să uh, dovedească că este o companie foarte sigură și deci că respectă toate cerințele de siguranță și de protecție. Acestea sunt aspectele cheie în uh, cazul acestei regulament. Iar apoi o, o chestiune care interesează pe socialiști și pe verzi, dar și pe colegii mei de la GUE, care și de la PPE, de fapt, care au mai pus întrebări uh, în domeniu, care se interesează, de exemplu, de aeroportul de la Frankfurt și care au repetat astăzi de mai multe ori ce se întâmplă cu uh, chestiunile sociale, drepturile lucrătorilor și condițiile de lucru, dar și siguranța. A fost tăiat microfonul vorbitorului. Acum, în calitate de raportor, are cuvântul domnul Ugeas. Dvie dwie, temu spotkałem... Domnule Zasada, nu mai aveți cuvântul. Are cuvântul domnul Ugeas. E dificile fare Mulțumesc, președinte. E dificil, dificil să faci cu un rezumat uh, al discuțiilor, dar doresc în primul rând să le mulțumesc colegilor pentru contribuțiile aduse la această dezbatere. Doresc să le mulțumesc și celor de la Comisia de Transporturi și asistenților de la grupul grupurile politice care au contribuit la eforturile noastre. Câteva răspunsuri la întrebările care mi-au fost adresate. În ceea ce privește impactul asupra chestiunilor regionale. Pentru a evita acest lucru, am venit cu o nouă formulare la articolul 13 pentru a permite coordonatorilor să refuză să, confirma, să confirme vânzarea unui slot uh, care ar putea crea probleme în ceea ce privește conexiunile între aeroporturile, aeroporturile regionale și um, cele mari. De asemenea, cu anumite prevederi speciale pentru regiunile ultraperiferice și insulare. De asemenea, nevoia de uh, necesitatea de a exista o serie de sloturi consecutive. Acest lucru ar înlocui conceptul regularității, care este prea vag și prea amplu. Nu ne putem gândi însă doar la companiile aeriene mici. Avem nevoie de o lege care ține cont de interesele tuturor părților implicate. Am ascultat multe idei interesante astăzi. S-a vorbit despre uh, grupurile de interese, uh, care fac uh, presiuni uh, foarte mari. Am vorbit despre încercările grup, uh, de a proteja grupurile de lucrători sau idealurile, însă cu toate acestea nu cred că trebuie să pierdem din vedere interesul principal pe care îl avem cu toții. Trebuie să găsim un echilibru și să ajungem la un compromis care să servească în primul rând interesul cetățenilor. De aceea vreau să fac apel la uh, toată lumea să susțină definiția legală a sloturilor care există în acest dosar. Avem nevoie de un uh, cadru legal preexistent pentru alocarea sloturilor pe baza conceptului de utilitate publică a sloturilor. Și ultima observație. Domnul Calas a recunoscut că s-au folosit uh, argumente destul de îndrăznețe. Eu uh, sper că vom vedea și uh, un respect al votului Parlamentului. În comisie am respectat două dintre cele trei voturi. Nu aș vrea ca Parlamentului să nu-i se arate respectul cuvenit. Uh, Dumneavoastră ați primit răspunsul nostru prin votul de încredere pe care vi l-am dat noi în această sală când uh, ați început mandatul ca membru al Comisiei Barroso. Ați uh, depășit timpul de vorbire, spune președintele. Domnul Leichfried închide această dezbatere. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule comisar, dragi colegi, în legătură cu raportul pe tema zgomotului nu trebuie să mai spunem prea multe dacă putem să îi protejăm pe cetățeni este esențial. Mă bucur că cu toții au înțeles că protecția sănătății oamenilor care trăiesc în jurul aeroporturilor sau pe uh, în apropierea pistelor de aterizări este extrem de importantă. Însă vreau să mai adaug ceva pentru că mai am timp la dispoziție. Domnule comisar, politica dumneavoastră și uh, ajutor, ajutoare noastră ca domnul Vandal, domnul Zasada, Noastră sunteți de vină că cetățenii s-au săturat de Europa, s-au săturat de ideologiile acestea care au eșuat deja în alte locuri pe glob. Dar din cauza crizei am ajuns aici, dar din cauza liberalismului exagerat am ajuns în criză și oamenii și-au pierdut locurile de muncă sau nu mai au calitate la locurile de muncă, nu mai au siguranță și s-au săturat de toate acestea și dacă continuăm vom avea pe viitor în transportul aerian standardele pe care le are cel mai mare aeroport uh, din de, din uh, Europa, în care de la 3 cm de zăpadă deja se blochează toată, tot traficul. Nu înțeleg, dragi colegi, de ce vreți să ajungeți la aceste standarde. Nu înțeleg de ce există colegi care vor să facă rău oamenilor, oamenilor care au venit mii de kilometri pentru a protesta aici în fața Parlamentului și care au vrut să arate cartonașul roșu politicii acesteia a Comisiei. De ce considerați că ei nu sunt respectabili? De ce considerați că nu merită să-i ascultăm? Ei s-au angajat și sunt alegători până la urmă și trebuie să reacționăm la ei și deci mâine să respingem această directivă, să o aruncăm în aer mai precis. Mulțumesc! Eh, A pedido la palabra para una... A cerut domnul Van Dalen cuvântul. Ja, voorzitter, ik heb een uh, punt van orde vanwege... Mulțumesc. Domnule președinte, domnul Lightfried m-a numit uh, asistentul comisarului. La cheu. Nu adevărat. Eu doar mi-am apărat punctul de vedere. Ce spuneți dumneavoastră nu e adevărat. Hipols în Olanda, lucrurile funcționează foarte bine. Președintele, da, e o opinie legitimă care nu și are însă locul acum. Adevărul e că a fost o dezbatere destul de aprinsă și fascinantă. Cred că trebuie să le mulțumim, mai ales colegilor care au fost prezenți de la început până la sfârșit. Mi se pare că e o onoare față de Parlamentul European. prezența dumneavoastră ne-a onorat. Ați rămas aici, a fost o dezbatere lungă, complexă. Îi mulțumesc și domnului comisar pentru prezența dumnealui și pentru răspunsuri. Votul va avea loc mâine la prânz. Acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Ne luăm la revedere de la domnul comisar. Se schimbă reprezentanții comisiei între ei. Următorul punct de pe ordinea de zi. Recomandarea doamnei Ani Podimata privind cooperarea consolidată în domeniul taxei pe tranzacțiile financiare. Deci, un alt subiect extrem de interesant pentru noi, la care s-au înscris un număr uh, nemai întâlnit de vorbitori. Foarte numeroși și de data asta. Îi vom da cuvântul doamnei Podimata. Ani, știi foarte bine că ai șase minute la dispoziție. Poți să le folosești uh, cum dorești. Deci întâi patru pentru prezentarea raportului și două la sfârșit